Good morning. <clears throat> Buenos días. Eh. Bună dimineața. Cred că am așteptat uh, suficient, 10 minute. Văd că nu uh, vin grupuri masive de deputați, așa că trebuie să respectăm totuși orarul uh, comisiei noastre. Vom începe lucrările de astăzi cu primul punct de pe ordinea de zi, și anume adoptarea acestei ordini de zi. Vă propun să facem o mică modificare și anume ca numărul 8, egalitatea de gen și um, era digitală, capacitatea femeilor în era digitală, să, trebuie să fie discutat după ora 10. Aceasta este singura propunere de modificare pe care o am. Dacă suntem cu toții de acord, vom considera aprobată ordinea de zi. Punctul 2. Anunțurile președintei, comunicările. La ora 12 și uh, jumătate, în fața sălii acesteia, va avea loc o recepție organizată de Unitatea de Egalitate și Diversitate din cadrul Parlamentului European și suntem cu toții uh, invitați să participăm la această recepție la 12 și jumătate, după am spus. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Acordul uh, cadru referitor la directiva 2010 18 UE din 8 martie 2010 privind acordul la care s-a ajuns cu Business Europe și interlocutorii sociali privind concediul pentru creșterea copilului. Chiar eu sunt raportoare pentru uh, acest aviz, așa încât voi deschide eu dezbaterea. După cum știți, ne revine un aviz la acest raport. Comisia responsabilă pe fond este Comisia Ample. Am uh, încercat uh, să ajungem la un acord pentru că noi cerusem să fim uh, responsabili pe fond, însă Comisia pentru Ocupare a considerat că ține mai mult de atribuțiile Comisiei Ample și de aceea am convenit să facem noi un aviz. Vă explic acest lucru pentru că adesea când pregătim avize, trebuie să respectăm uh, mai multe criterii, nu trebuie să ne lungim prea mult în primul rând, pentru că dacă avizul este prea amplu, este posibil ca ulterior multe dintre punctele uh, pe care le-am uh, le discutăm noi să nu fie incluse în propunerea comisiei responsabile pe fond. Sunt uh, convinsă că putem uh, pregăti multe idei pentru acest aviz, însă trebuie să ne concentrăm pe acele chestiuni care sunt mai importante pentru noi, pe prioritățile noastre, pentru a ne asigura că aceste elemente sunt incorporate în raportul Comisiei pe fond. Avizul începe prin uh, subiectul faptului că obiectivul uh, unei rate de 75% ocupare din strategia 2020 uh, a fost deja atins pentru bărbați, însă este puțin probabil că va fi atins și pentru femei până în 2020. Acum avem 63,5% trebuie să pregătim uh, măsuri de sprijin pentru ca femeile să fie incorporate în piața muncii în număr mai mare. Confirmăm și faptul că concediile pentru creșa copiilor care sunt uh, plătite prost sau neplătite au uh, un, o rată de participare foarte mică. În general, părinții, bărbații Um, nu profită de concediile paternale care sunt transferabile. Conform Eurostat, pentru 2010, din aproximativ 3 milioane și jumătate dintre părinții care au luat concediu de creșterea copilului în acest an, 3 milioane 423 de mii sunt uh, femei, doar 94 de mii sunt bărbați. Deci acest uh, gen de permis pentru, de concedii pentru creșterea copiilor plătite prost uh, sunt în general uh, luate de către femei, pe umerii cărora apasă sarcina creșterii copiilor. Cerem partenerilor sociali să recunoască că directiva Uniunii Europene privind concediile de creștere a copilului nu și-a atins obiectivele. Considerăm că ar trebui să fie revizuită această directivă și uh, cerem ca această directivă să fie revizuită prin adoptarea de măsuri care să introducă o compensare economică adecvată pentru părinți. Subliniem și faptul că instrumentele legate de politica de familie, precum concediul um, de creștere a copilului, ar trebui să fie drepturi individuale și nu transferabile pentru a crește rata de participare și eficiența acestor concedii. După cum v-am spus, uh, raportul nu se poate, avizul nu se poate întinde pe spațiu foarte mult, dar uh, eu uh, doream să introducem elemente noi care să insiste asupra acestor chestiuni și cred că este um, un bun moment să profităm de situație pentru a vedea care sunt și propunerile Comisiei Europene uh, pe acest subiect. După cum știți, și directiva privind concediul de maternitate, privind sănătatea uh, femeilor lucrătoare, a fost retrasă de Comisie pentru că se dorește a se lucra cu un pachet mai amplu de măsuri ca urmare a schimbului de bune practici și pentru a introduce noi propuneri legislative în uh, privitoare la concediile uh, de creșterea copiilor. Deci cred că este important să profităm de momentul în acesta pentru ca de la Parlament, prin acest raport, să transmitem uh, Comisiei un mesaj în privința modului în care dorim să se meargă mai departe pe acest subiect. Mm, și pentru că vorbim mult despre uh, lipsa de egalitate, de condițiile inegale pe piața muncii, uh, despre lacunele salariale care duc și la diferențe foarte mari între pensiile bărbaților și femeilor și pentru că, în general, femeile se ocupă de creșterea copiilor ehm, și deci femeile sunt acelea care uh, își iau cel mai des concedii de maternitate. Obiectivul real al legalității și în special legalității la locul de muncă trebuie să se consolideze și se va consolida în momentul în care va exista un echilibru și la nivelul uh, concediilor de paternitate și maternitate respectiv. Trebuie ca printr-o directivă să se uh, pună semnul legal între drepturile bărbaților și femeilor în, acest, uh, în această privință. De aceea vreau să venim cu o propunere concretă, să-i spunem Comisiei Europene să prezinte o inițiativă legislativă prin care să se egalizeze concediile de maternitate și cele de paternitate. Trebuie să permitem uh, și timp statelor membre pentru care să-și adapteze legislația națională, pentru că diferențele existente sunt foarte mari, dar uh, sperăm ca măcar în 10 ani statele membre să aibă legislație în materie și să existe concedii de uh, maternitate-paternitate independente, netransferabile și remunerate. Noi vrem să existe un echilibru între situația bărbaților și femeilor pe piața muncii. Aceasta a fost introducerea mea. Acum uh, putem să deschidem discuția pentru a vedea care sunt pozițiile dumneavoastră ca deputat în via acestei comisii. Předsedkyně, já bych vám chtěla poděkovat za eh, vaše stanovisko k této zprávě. Jsem velmi ráda, eh, že... Eh, Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru acest aviz și uh, mă bucur să-mi pot exprima părerea în calitate de membru al Comisiei Ample. Cred că noi toate, deputatele din sală, sprijinim ideea unei uh, oportunități mai mari de a uh, folosi concediul pentru îngrijirea copilului, atât din partea mamelor cât și din partea taților. Noi vrem să sprijinim cât mai mult cu putință familia. În avizul de față și voi uh, înainta un amendament care să vizeze faptul că concediul părintesc trebuie să fie folosit înainte de toate pentru a îngriji copilul. Și aceasta trebuie să fie, de fapt, uh, calea de abordare a întregii tematici prelungirea perioadei până la șase luni și, trans, și uh, transformarea acestui concediu în unul netransferabil nu cred că sunt idei strălucite. Eu cred că ar trebui păstrată competența atât la nivelul statelor membre, și anume este vorba despre un acord al partenerilor sociali și e în interesul statelor membre să păstreze competența în această chestiune sau anumite competențe. Cred că în ceea ce privește ă, transferabilitatea și prelungirea perioadei, aceasta ar putea pune probleme anumitor state membre și de asemenea ar trebui și ca părinții să aibă un spațiu de mane- o marjă de manevră și să poată să-și exprime părerea cred că nu evaluăm uh, eva impactul unei directive, ci la unui acord cadru. Iar acordul, în, a, în redactarea sa, împlinește, după părerea mea, își îndeplinește, după părerea mea, obiectivele. Pe de altă parte, sunt de acord. Mai, se mai pot face îmbunătățiri și de altfel vom încerca să îmbunătățim următoarea versiune a textului, și anume îmbunătățiri pentru uh, Uh, condițiile în care părinții pot uh, obține acest uh, concediu, precum și alte îmbunătățiri. Oricum, sunt nerăbdătoare să colaborăm pe viitor pe acest aviz. Mulțumesc foarte mult, doamna Zubăr are cuvântul. Obrigada. Eu cred că, în general, noi suntem de acord. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Că suntem uh, de acord cu propunerea de aviz pe care ne-ați prezentat-o. Cred că trebuie să insistăm asupra unui punct, ce anume asupra remunerării și asupra tipului de remunerație despre care poate fi vorba. Pentru că nu putem numi concediu pentru creșterea copilului uh, formelor de concediu în care uh, se plătește 100% uh, salariul sau aproape de 100%. Important este ca persoanele să își poată continua viața normală într-un moment în care cheltuielile cresc, pentru că S-au făcut studii care arată că în state diferite funcționează alte modele. Unele nu funcționează atât de bine și dau naștere unor situații nedrepte. Dacă se va revizui directiva, trebuie să ne ocupăm urgent de problema remunerației. Ar fi interesant să vedem dacă interlocutorii noștri sociali sunt uh, de aceeași părere. La momentul de față, știm, cel puțin în Portugalia, care este situația părinților. Știm că ei uh, recurg la concediul de creștere a copiilor, dar nu pentru obiectivele prevăzute pentru acest tip de concediu. Atunci când salariile sunt foarte mici, ei uh, recurg la concediul de creștere a copiilor pentru a primi compensația care le revine. Însă continuă să lucreze pe durata concediului neoficial pentru aș crește, a crește veniturile familiei, familiei. Dar totul depinde, după cum am spus, de nivelul uh, salariilor. În ceea ce privește foaia de parcurs pro, uh, propusă de Comisia Europeană, uh, trebuie să ținem cont despre, de, de acest lucru. Faptul că Comisia ar putea retrage directiva privind concediile de Creșterea copiilor presupune și anumite riscuri. Riscuri care sunt evidente din foaia de parcurs, pentru că aceasta nu prevede niciun fel de măsură obligatorie. Sunt doar formulate mai multe intenții care se concentrează, după părerea mea, pe chestiuni ce țin de flexibilizarea orarelor de muncă, a programului de muncă și se încearcă încadrarea muncă în mod mai flexibil. care să incorporeze utilizarea concediilor de creștere a copiilor. Noi cred că prin avizul nostru ar trebui să respingem acest gen de propuneri, pentru că în loc să fie, să introducă concedii nu fac decât să crească nivelul de exploatare al lucrătorilor. Al lucrătorilor. Sunt de acord cu ce spune raportarea, că trebuie ca părțile netransferabile ale concediilor de paternitate trebuie de creșterea copiilor să fie distribuite în mod egal între bărbați și femei. Aș vrea să știu dacă avem sau nu intenția de a veni cu o propunere care să facă obligatorie distribuirea timpului uh, perioadelor netransferabile din concediul de creștere a copiilor. Uh, aveți intenția de a face vreo propunere, doamnă președinte, în acest sens? Soluțiile sunt diferite pentru diferite state membre, condițiile cadru variază foarte mult de la un stat la altul, ceea ce presupune că ar fi complicat să avem uh, prevedere obligatorii referitoare la perioadele netransferabile. Nu știu dacă echilibrul uh, trebuie neapărat să meargă mână-mână cu introducerea unei perioade obligatorii S-a vorbit și despre extinderea perioadei de la 4 luni la 6 luni. Vorbim de săptămâni întregi despre concediul de maternitate și despre cele două luni pentru tați și patru luni pentru uh, mame sau șase luni uh, generic și mm, să lăsăm la atitudinea statelor membre să decide la nivel național. Să de- cred că ar fi bine să decide statele membre asupra acestei chestiuni. Mulțumesc. Doamna Vana are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc pentru prezentarea acestui raport. Din punctul nostru de vedere, acesta constituie o bază de discuție excelentă pentru toate părțile implicate, dar mai ales pentru femei. A, deodată s-a făcut uh, mult zgomot. Uh, tocmai pentru a asigura participarea femeilor pe, la piața muncii. Uh, colega noastră a vorbit despre salariile care ar fi totuși diminuate, dar care ar fi recuperate, recuperate prin munca la negru. Ați vorbit despre evaluarea directivei. Ei bine, trebuie să spun că nu e dezamăgitor, ci catastrofal obiectivele nu au reușit să îmbunătățească considerentele legate de piața muncii, precum nici integrarea femeilor pe piața muncii. În discuții aud câteodată că statisticile par să indice că suntem pe calea cea bună, dar asta nu e decât cinism, pentru că dacă e să luăm uh, statisticile la bani mărunți, ne dăm seama că îmbunătățirea situației femeilor se uh, explică printr-un singur lucru, și anume că bărbații, de la începutul crizei, uh, se regăsesc mult mai adesea în situație de șomaj sau în situație precară. ceea ce face ca, prin principiul vaselor comunicante, situația femeilor să pară mai bună. Însă, în ceea ce privește integrarea femeilor pe piața muncii în Europa, situația trebuie să se îmbunătățească. Acum, dacă ar fi vorba despre perioada um, pe care femeia ar trebui să-și ia concediu de maternitate. Cred că aceasta este o chestiune extrem de importantă și nivelul salariului este, unul, este o chestiune la fel de importantă. Încă o dată, aveți sprijinul nostru, însă trebuie revizuită directiva și cred că avem o serie de măsuri excelente care au fost propuse. Ați vorbit despre compensații financiare, despre creșterea perioadei până la șase luni. Și cred că, într-adevăr, ă, marea provocare demografică din Europa ne permite tocmai să mizăm pe astfel de chestiuni. Cu cât vor fi sporite toate aceste mijloace, cu cât îngrijirea copiilor va avea de câștigat, cu atât rata natalității va crește pentru că femeile se pot ocupa de copii și pot lua hotărârea de a face copii pur și simplu pentru că viața lor profesională nu va avea de suferit. În 14 decembrie, doamna comisar Iorova va participa la o reuniune a comisiei noastre la Strasburg, um, închinată tocmai acestui subiect și sper să profităm de ocazie pentru a-i pune întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ward are cuvântul. Uh, uh, thank you very much. Um, Vă mulțumesc că uh, ceea ce ați spus se leagă bine de subiectul raportului pe care îl vor, voi prezenta um, uh, mai târziu. Aș vrea să insist asupra discuțiilor pe care le-ați um, avut cu uh, organizațiile sindicale europene cu privire la provocările cu care se confruntă Uh, și, uh, și ei în, uh, în vederea avansului agendei muncii decente. Vă mulțumesc, doamna Arena. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor, cred că ați subliniat prioritățile care s-au regăsit și în luările de cuvânt ale colegilor mei. Este vorba despre remunerare, despre echilibrul dintre uh, viața privată și cea uh, profesională la care contribuie concediul de îngrijire a copilului. Apoi uh, se leagă de, de sărăcie, vom vorbi de altfel despre sărăcia femeilor um, și un aspect de luat în calcul în acest uh, sens e durata de timp pe care ele o petrec lucrând, dar pentru care nu sunt plătite Apoi există societăți în care uh, echilibrul viață privată, viață profesională uh, este unul uh, precar și se, se, există studii care arată că societățile care au o calitate a vieții mai, mai redusă sunt tocmai societățile în care acest echilibru este, este precar, el afectând de altfel deopotrivă Uh, și bărbații. S-a făcut un uh, studiu de altfel cu privire la, uh, la suferința la, la locul de muncă al, al, a bărbaților, care se răsfrânge și asupra vieții private. De asemenea, un alt studiu a, cu privire la concedii arată că cele trei sisteme actuale, concediul de maternitate, de paternitate și cel de creștere a copilului, uh, Uh, aceste trei dispozitive nu sunt uh, echilibrate și uh, favorizează o frecvență mai mare a concediului de, de maternitate, prin, prin urmare o povară mai ridicată asupra femeilor. Nu știu dacă raportul dumneavoastră vorbește și despre noile tipuri de, de familii uh, asta cu referiri, referire la transferabilitate, în ce măsură e posibilă transferarea uh, dreptur, drepturilor uh, sau nu în, uh, în familiile uh, separate. Nu trebuie să uităm faptul că în prezent o familie din trei e o familie, uh, e una separată și trebuie luat în calcul acest aspect când ne referim la concedii. Vă mulțumesc. Hola, signora Noil, tine la palabra. Ich wollte eine Anmerkung machen äh, zum Doamna Noil are cuvântul. Also, er wie wir über diese Aud vorbindu-se despre concediu uh, de a copilului, uh, însă cred că uh, nu e termenul folosit. Termenul nu e folosit corect, raportat la limba germană. Noi spunem timp alocat creșterii copilului cum, uh, care e termenul folosit în alte limbi? Uh, se utilizează cel de cel de concediu sau cel uh, de perioadă sau de timp alocat, pentru că e orice, numai, numai un concediu, nu. De aceea în germană se spune timp alocat creșterii copilului, nu concediu. Por supuesto que, que no son vacaciones. Sigur, nu este vorba de vacanță în niciun caz. Eu n-am uh, citit uh, în documentul meu acest cuvânt, nu știu cum s-a tradus uh, terminologia în celelalte limbi, dar vom fi atenți la această chestiune, doamna Noel. Vă mulțumesc pentru intervenții. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă în general. Avem și norocul că în Comisia noastră să fie membră persoana care va fi uh, responsabilă pentru acest raport la Comisia pentru Ocupare, și anume doamna Arena. Acest lucru ne va ajuta pentru ca și avizul Comisiei noastre să fie luat în uh, seamă uh, într-o măsură maximă posibilă în raportul final. Două chestiuni pentru a nuanța puțin intervențiile de azi la momentul de față, după cum reiese și din aviz, este clar că concediile trebuie să fie independente, netransferabile și obligatorii. Doamna Zuber mă întreba uh, cum ar trebui să formulăm aici. Vom uh, vedea care este cea mai bună formulare pentru ca toți să putem fi de acord. Dar uh, să vă prezint un caz care arată că este necesar să facem progres în acest sens. În Spania, la un moment dat, nu exista niciun fel de concediu de paternitate netransferabil, independent și plătit. Exista un concediu de maternitate și tatăl putea să ia o parte din acest concediu, însă doar 2% din uh, bărbați profitau de acest uh, tip de concediu pentru că există un fel de convingere împământenită că concediul de maternitate revine mamei și că tatăl este un fel de uzurpator care vrea să îi răpească acest drept mamei. Dar dacă există două săptămâni, în momentul în care s-a introdus un concediu de două săptămâni pentru tați, independent, netransferabil și plătit, 80% dintre tați au profitat de acest concediu. În măsura în care vom fi capabili să acordăm aceleași drepturi mamei și tatălui pentru creșterea copilului, deci prin concedii de maternitate și paternitate netransferabile și independente, vom uh, egala, vom cărea condiții egale și pentru asumarea uh, răspunderii de creșterea copilului și vom crea condiții egale și pe piața muncii pentru bărbați și femei. Știu că e vorba de o chestiune dificilă, dar este un moment potrivit pentru a începe să discutăm acest subiect, pentru a încerca să facem progrese în acest sens. Eu doream să stabilesc chiar un calendar flexibil pentru fiecare un stat membru, pentru că aceste state să fie uh, îndrumate să introducă concedii de maternitate și de paternitate. Deci nu să extindă concediul de maternitate sau să să renunțe la anumite drepturi pentru a introduce altele noi. În fiecare uh, stat există un număr determinat de uh, concedii pentru maternitate să se facă, e bine, și câteva calendare flexibile pentru fiecare stat membru, cu obiectivul final de a se uh, pregăti perioade egale pentru mamă și tată. Trebuie oricum să avem uh, majoritate pentru avizul acesta în comisia noastră pentru a putea transmite mai departe la Comisia pentru Ocupare. Oricum vom discuta, vom negocia și vom uh, găsi formularea care să ne reprezinte cel mai bine pe toți. Termenul limită pentru acest uh, aviz este azi pentru depunerea amendamentelor. Termenul limită este 11 ianuarie și în comisie se va vota pe 17 februarie. Și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Combaterea sărăciei. Raportoare pentru acest uh, aviz este doamna Ward. E vorba despre un aviz, raportoare pe fond este tot Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Doamna Oard, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că am putut să mă plec uh, asupra acestei chestiuni importante în, în contextul actual, mai ales dat fiind, dată fiind uh, revizuirea uh, intermediară a strategiei uh, Europa 2020 ce, ce va avea loc în, în curând. Dacă, acest, uh, dacă obiectivele ei nu sunt uh, conștientizate, ținta de reducere cu 20 de milioane a, a numărului de persoane sărace nu va fi îndeplinită până în 2020, uh, iar elementele de gen sunt cruciale în îndeplinirea acestei ținte. Trebuie să existe Uh, angajamente uh, cuprinzătoare și o agendă cu un pilon uh, de, de gen important. E important astfel ca această comisie să sublinieze gradul de feminizare a sărăciei. M-am întâlnit cu organizații din societatea civilă și am discutat cu colegii mei din Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Ei pun un accent important asupra Uh, sărăciei uh, uh, generate de costurile de, de energie. Cred că sunt importante, însă există și alte, și alte costuri și aspecte care contribuie la ea. De aceea e nevoie de o abordare holistică care să abordeze toate intersecțiile, toate problematicile, problematicile care se întâlnesc și ar trebui să ne întrebăm de ce ar avea nevoie pe persoanele expuse la riscului la sărăcie și mai ales femeile să, să fie uh, incluse uh, din nou în, în societate din punct, din punct de vedere economic. Răspunsul pe care l-am primit cel mai adesea a fost uh, un trai uh, uh demn. Uh, Femeile au fost afectate în mod disproporționat de criza economică și de politici, politicele de austeritate, 23,4% uh, uh, uh, din femeile din Europa sunt expuse riscului de riscului la, la sărăcie. Uh, acest risc crescând în ultimii uh, cinci ani. Femeile sunt de asemenea mai vulnerabile la uh, mai expuse la reducerea nivelului serviciilor publice Apoi, uh, gospodăriile gestionate de, de femei sunt mai afectate de costurile la, uh, costurile la, la energie decât uh, populația în general. Am mai analizat ieri o serie de cifre și s-ar crede că o țară ca a mea, Marea Britanie, unde iernile sunt reci, ar fi mai vulnerabilă la astfel de aspecte decât țările mediteranene. Însă, dacă e să ne uităm la cifre, constatăm că și Uh, țările, că țările mediteranene se confruntă cu, uh, cu dificultăți în încălzirea uh, caselor, deci nu e vorba de o, de o chestiune ce ține de amplasarea geografică a țărilor. Um, costurile sau dificultățile generate de costurile de întreținere a gospodăriilor afectează femeile indiferent de locul în care se află. Apoi uh, femeile um, din uh, comunitățile de uh, migratoare, femeile cu dizabilități, femeile în vârstă, uh, se confruntă cu provocări aparte, specifice, care trebuie gestionate prin, prin soluții aparte ce trebuie înglobate în strategiile generale. La nivel european e nevoie de o coeziune uh, între statele membre Uh, e lipsit de logică să se promoveze politici uh, de austeritate care uh, provoacă probleme sociale, iar apoi să se adopte să se adopte politici sociale. Trebuie emise recomandări specifice fiecarei, fiecarei țări care să fie implementate acolo. În întâlnirile pe care le-am avut cu organizațiile ale societății, organizații ale societății uh, civile au fost ridicate uh, o serie de chestiuni. De altfel am abordat redactarea acestui uh, raport dintr-o, dintr perspectivă de novice, dacă, dacă vreți. Nu mă mai aplecase asupra acestei chestiuni și am, uh, am, am ținut să-mi o însoșesc cum trebuie. Uh, se pornește de la presupunerea că toate gospodăriile sunt uh, uniforme, sunt la fel, însă, de fapt, distribuția veniturilor pe gospodării este inegală. De aceea, uh, colectarea datelor trebuie să se facă individualizat și luarea deciziilor uh, de asemenea, astfel încât problematica femeilor să poată fi uh, individualizată. Trebuie definită în același fel Uh, sărăcia energetică uh, în toate țările. Trebuie să existe o asemenea referință comună uh, la care să se raporteze directiva. Politicile naționale privind renovarea și eficiența energetică trebuie să, să se aplece cu precădere asupra femeilor și a femeilor care gestionează gospodării. Trebuie făcută uh, o legătură între costurile gospodăriilor, uh, veniturile femeilor uh, și trebuie luat în calcul și femeile fără locuințe. Acestea fiind de altfel invizibile în statistici, dar Um, dar și în realitate oarecum, pentru că ele nu, um, nu folosesc, nu recurg la adăposturile la care recurg cele mai multe persoane fără adăpost și nu sunt vizibile pe străzi. E nevoie de recomandări ale Uniunii Europene uh, cu privire la, uh, la bugete, la politici de, de impozitare. Uh, combaterea uh, locurilor de, de muncă precare, reducerea, uh, reducerea discrepanței uh, remunerației între femei și bărbații e de asemenea importantă și sunt importante și o considerare, importantă și luarea în considerare a, a poziției organizațiilor societății civile. Mesajul meu principal e că Sărăcia e rezultatul unor elemente interdependente și care se intersectează și are tendința să se prelungească de-a lungul generațiilor dacă ea nu este soluționată. De aceea, uh, sărăcia femeilor înseamnă până la urmă, va însemna până la urmă și sărăcia copiilor lor. E nevoie, deci, de o abordare holistică și sunt uh, nerăbdătoare să aud părerile raportorilor din umbră. Muchas gracias, señora Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Cred că v-am convins uh, pe toți în procent de 100%. Toată lumea a rămas fără cuvinte. Aș vrea să mă refer la problema femeilor fără adăpost. Sunt de acord cu uh, Julie. E greu să facem statistici în privința femeilor fără adăpost. Sărăcia le transformă pe femei în ființe dependente și uh, faptul că nu au uh, adăpost a fi fără adăpost înseamnă că nu ai o locuință, însă de fapt e vorba de faptul că aceste femei nu au uh, un loc sigur în care să doarmă, în care să-și pună um, obiectele personale, în care se simtă în siguranță, astfel ele ajung um, să se prostitueze sau devin pur și simplu dependente, adesea dorm uh, pe la alții. În urmă cu uh, câțiva ani am încercat să număr persoanele fără uh, adăpost din Oxford și mi s-a spus că ei pot fi numărați doar atunci când dorm. De fapt, atunci când nu ai adăpost, este mult mai uh, sigur să nu dormi decât să dormi. Noi uh, a trebuit să-i căutăm totuși pe cei care dormeau pentru că să nu uh, aveam cum să-i numărăm. Uh, statisticile sunt, statisticile sunt foarte distorsionate atunci când e vorba de persoane fără adăpost. Poate că acum avem o bună ocazie pentru a clarifica, pentru a defini ce înseamnă a fi fără adăpost și în ce um, relație se află acest concept cu femeile. Um, ai susținerea mea, Julie, și aștept cu nerăbdare să pregătim uh, avizul tău. wierzę, że Pani da radę kiedyś. Ja dziękuję Pani za... Vă mulțumesc. Și aș dori înainte de toate să-i mulțumesc doamnei Ward pentru acest aviz, un aviz extrem de interesant și care vizează foarte multe probleme acute. Cred că ar fi bine să evaluăm mai în amănunțime cum s-ar putea uh, combate sărăcia în condițiile în care uh, cheltuielile gospodăriilor cresc? Uh, excluderea energetică, de asemenea, capătă o amploare din ce în ce mai mare. Și asta la întreg nivelul Uniunii Europene, din ce în ce mai mulți oameni întâmpină greutăți în a-și plăti facturile la curent electric și la încălzire, ori această problemă este una foarte serioasă. <clears throat> Pe de altă parte, aceasta merge mână în mână și cu, clima, cu politica climatică. Ar trebui să atragem atenția și asupra sărăciei uh, părinților care își cresc singuri copiii și a familiilor foarte numeroase. Raportoarea a spus pe drept că sărăcia rezultă din mulți factori, precum politica fiscală, iar uh, aranjamentele pe care le facem noi aici ar trebui să fie de natură sectorială și ar trebui să vizeze și accesul la energie electrică. Factorii nu sunt neapărat legați de gen. Ați vorbit despre persoanele fără adăpost. Da, este o problemă foarte gravă. La un anumit moment dat în viața lor, acești oameni devin parcă transparenți, parcă invizibili. Și nu mai sunt văzuți de nimeni din jurul lor care ar trebui să-i vadă, care împart viața cu ei. Ar trebui să găsim niște răspunsuri structurale, cred, la această problemă. Sărăcia în familiile numeroase arată că eșuăm în continuare cu politica noastră de sprijin pentru familie. În multe state membre, politicile sociale și politicile legate de familie sunt, din păcate, departe de perfecțiune. Cred că avem nevoie și de programe care să Uh, îi sprijine pe părinții care își cresc singuri copiii. Nu trebuie să uităm, pe de altă parte, că programele noastre nu ar trebui să încurajeze divorțurile fictive pentru a beneficia de uh, condiții mai uh, bune financiare, așa cum se întâmplă în unele țări. Un atunci când ajutoarele sociale sunt mai mari, părinții sociali tind să divorțeze tocmai pentru a profita de aceste alocații. Vă mulțumesc. Doamna Vișnievska. Mulțumesc, doamnă Vișnievska. Mulțumesc foarte mult, ați pronunțat corect numele de această dată. Domnul Sebastian are cuvântul. Doar câteva uh, comentarii despre um, țările mediterane. Dacă locuiești pe litoralul spaniol, da, ți-e cald, însă vă asigur că în interiorul țării iarna este foarte dură în Spania și Portugalia. Multe clădiri au fost um, clădite în anii 70-80 Uh, sunt clădiri uh, de o calitate proastă, nici de cum, la nivelul standardelor europene. Iar uh, costurile de încălzire sunt mai mari la noi decât în țările din Nord, cred. E, se poate ca atât afară cât și în casă temperatura să nu depășească 10 grade, ceea ce pentru uh, Uh, cei care locuiesc în zona mediterană reprezintă o temperatură extrem de scăzută. Oricum, încă o dată, mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc. Nu mai, dacă nu mai sunt alte intervenții, uh, îi voi da cuvântul doamnei Ward pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc uh, foarte mult pentru comentarii. Văd că am susținerea Comisiei lucru care îmi va facilita foarte mult uh, munca. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui uh, Catherine pentru că a subliniat încă o dată um, preocuparea noastră pentru uh, oamenii fără adăpost. Vă poate fi utilă lista organizațiilor cu care am discutat, pentru că ei, astfel veți vedea de unde mi-am adunat probele, am vorbit cu rețeaua europeană pentru împotriva sărăciei, Uh, lobby pentru femei, Eurodiaconia, cu care am avut o discuție extraordinară ieri. Uh, e vorba despre o organizație care uh, ajută oamenii care traversează crize foarte, foarte grave. Ei își cunosc foarte bine comunitățile și există în toate statele membre, ne-au putut furniza informații excelente. De asemenea, am discutat cu Institutul European pentru Egalitatea de Gen, și cu um, Building Performance Institute for Europe, care este organizația cu care am discutat problema caselor care nu uh, au um, nu sunt foarte bine construite și sunt, cunosc situația din uh, Portugalia. Eu am fost în decembrie în munții Portugaliei și am trăit tocmai într-o astfel de casă despre care vorbeați mai devreme. Deci știu că poate fi frig, de aceea am vrut să vă spun că, într-adevăr, mulți cred că problema frigului este o problemă a nordului și nu a țărilor sudice, dar uh, iată că nu este chiar așa. Am vorbit și despre uh, rețeaua europeană pentru oameni fără adăpost. Deci multe organizații uh, ale societății civile mi-au furnizat informații pentru acest aviz. În ceea ce privește schimbarea climatică și facturile pentru energie, din punctul uh, meu de vedere, nu cred că este cu sau această problemă. Trebuie să ne gândim pe termen lung și știu că Comisia FEM a pregătit un alt uh, raport. Uh, eu am fost raportor din umbră atunci și Monica Van a, s-a ocupat și de aceasta. Era vorba despre locurile de muncă ecologice, verzi pentru femei. Cred că trebuie să um, avem o abordare holistică și atunci când abordăm sărăcia pe de o parte și uh, un trai demn pentru femei care să-și poată plăti facturile, cred că trebuie să avem în vedere și alte chestiuni, precum schimbările climatice. Nu este bine să spunem, da, vom uh, investi uh, în combustibili fosili uh, sau vom respinge politica de mediu pentru că femeile nu își pot plăti facturile. Trebuie să ne ocupăm de toate aceste probleme uh, Uh, atacând um, rădăcina lor, pentru că altfel vom crea probleme copiilor și nepoților noștri. Trebuie să ne gândim la performanța clădirilor. Este una dintre problemele pe care le-am avut în vedere. Cred că aceasta este o abordare um, adecvată. Austeritatea a însemnat că femeile au devenit, uh, s-a tradus în mai multe riscuri pentru femei pentru că femeile sunt uh, adesea cele care sunt uh, împinse uh, către sărăcie de politicile de austeritate. Eu reprezint nord-vestul Angliei și în circumscripția mea sărăcia a atins niveluri foarte grave. Exista și înainte de um, criză, dar de când a început criza, lucrurile s-au înrăutățit foarte mult. Cred că am răspuns majoritatea întrebărilor, așa încât vreau să vă mulțumesc tuturor pentru uh, preocupări și pentru susținere. Mulțumesc um, foarte mult, domnul Ward. Termenul limită este următorul. Azi pentru aviz, 10 uh, decembrie pentru depunerea amendamentelor, 28 ianuarie vot la FEM și 17 uh, februarie votul la Comisia pentru Ocupare, Comisia Responsabilă pe Fond. Pentru că am încheiat această dezbatere, putem uh, trece la votare. Vă acord un minut pentru a vă pregăti uh, cartele de vot. Thank you.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 Comenzamos con la votación del informe. Începem uh, votarea raportul domnului Bjork în legătură cu implementarea recomandărilor Parlamentului privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea corporativă. Dacă sunteți de acord, putem uh, începe votul. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. Amendamentul 16. Votul este deschis. Închidem votul. Se aprobă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. 35. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Amendamentul 39 are un amendament oral, mi se spune. Nu știu dacă doamna Verde dorește să... Da, este în documente. E o chestiune de... o greșeală de traducere. Strategia europeană pentru egalitate între uh, bărbați și femei nu a țin, luat în, uh, uh, nu a ținut cont de dimensiunea de uh, gen a Comisiei Politicii Comerciale a Uniunii Europene. Acesta este amendamentul. Dacă nu există obiecții, incorporăm această chestiune. Cine este pentru? 40, împotrivă, abțineri se adoptă. 40, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic amendamentul 40. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins acest amendament. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă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 Votul este închis. Se adoptă 15 voturi pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamnă Bjork. Y pasamos a la votación del informe sobre Votăm acum raportul privind implementarea și revizuirea strategiei UE privind Asia Centrală. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 a fost retras, 23 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, n-am fost atentă. Compromisul 6. Totul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 15 voturi pentru, 10 împotrivă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că am obosit puțin, nu așa? Nu mai ridică mâna. Partea a doua, amendamentul 6, cine este pentru? Așa, da. Cine este împotrivă? Gata, deja mi-am creat o problemă, am văzut atâtea mâini că nu mai știu uh, ce a ieșit. Vom verifica electronic. Partea a doua, amendamentul 6, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm electronic raportul final, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 25 nevoturi pentru, nici un vot împotrivă și o singură abținere. Felicitări!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 Bueno, pues ya hemos dado un tiempo de... de asuet... Am făcut o scurtă pauză pentru a putea să reîncepem uh, dezbaterea. Dezbatem acum punctul 7 de pe ordinea de zi și anume raportul referitor la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în Uniunea Europeană. Raportoare este doamna Cuneva. E vorba despre un aviz. Fondul uh, îl deține Comisia uh, pentru Ocupare. Eu voi da cuvântul uh, doamnei Cuneva, care ne va prezenta puțin acest aviz. Să brādra. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colege și dragi colegi, înainte de toate vă mulțumesc pentru amendamentele trimise. Uh, în marea lor majoritate întrunesc uh, și acordul nostru, însă câțiva colegi câteva colegi ar dori uh, introducerea unor noi reguli. Ei bine, se vorbește aici despre oameni care au un uh, nivel scăzut de protecție, ori tocmai pe aceștia trebuie să-i vizăm. Hotărârea de crearea unei platforme pentru munca nedeclarată a fost votată în Comisia EMPL cu ceva vreme în urmă. Însă, în această platformă nu sunt incluși și acești lucrători. Unii dintre colegi se împotrivesc uh, punerii în aplicare a măsurilor de protecție existente și nu înțeleg cum se poate așa ceva. Este nevoie de mai multă protecție. Permiteți-mi să adaug câteva despre amendamentele pe care îmi doresc să le discutăm împreună. Primul, amendamentul 78, doamna Plencovici, în care spune că trebuie recunoscută valoarea muncii domestice. Sunt de acord, însă parțial doar. Nu ajunge să recunoaștem doar valoarea serviciilor ci trebuie să facem mai mult de atât. Trebuie să recunoaștem și să reglementăm uh, munca în gospodărie, să avem reguli. Apoi, amendamentele 93 și 94. Colegii cer să se facă un raport de, din proprie inițiativă din partea Parlamentului European cu care eu nu sunt de acord. De ce? Ei bine, trebuie să facem noi un prim pas. Trebuie să dăm noi elanul pentru această procedură de reglementare. Deci, nouă ne revine acest lucru. Acesta este rolul nostru. Apoi, amendamentul 107 vizează o etapă importantă și anume progresele înregistrate în protecția lucrătorilor domestici. E vorba despre dialog. Și cred că în acest sens s-au făcut destul de multe progrese. Apoi, dimensiunea migrației, uh, amendamentul 136, este vorba despre o propunere foarte bună care vine în completarea uh, celorlaltor dispoziții. Suntem într totul de acord, deci, cu amendamentul 136. 140, 141 și 142, precum și 143, în care se propune un raport din partea Comisiei pentru evaluarea contribuției și valorii uh, lucrului la domiciliu și îngrijirilor la domiciliu. Uh, că este o idee bună, însă, dincolo de valoarea socială a muncii la domiciliu, un astfel de raport ar arăta și cum aceast, acest tip de lucru, de muncă, um, ajută în general dezvoltarea societății. Uh, nu sunt de acord cu 148, dar Mă rog, cred că ar trebui să facem așa un pas în urmă și să privim mai în, în ansamblu. Înainte de acest, acestor lucrători să aibă anumite calificări sau competențe, ar trebui să ne asigurăm că există realmente un sistem care să recunoască aceste competențe, un organism de certificare a acestora. Sau ar trebui să creăm un sistem de formare pentru dezvoltarea acestor competențe. 159 vizează protecția acestor lucrători, este un amendament destul de bun. N-am să vă ascund faptul că m-am uh, întâlnit de multe ori cu cazuri de abuz sau exploatare a acestor lucrători. Uh, mulțumesc pentru amendamentul doamnei Vatasun, care uh, vizează problemele legate de trafic, traficul de persoane umane. Este o problemă uriașă. O amendamentul 162, legislația care ar trebui pusă în aplicare de către statele membre Uh, nu e cazul să cerem alte inițiative, acte, alte acte și așa mai departe. Nu, trebuie să punem uh, presiune pentru ca cele existente să-și atingă obiectivele. Mai sunt și alte amendamente care aduc destul de multe elemente bune pentru protejarea suplimentară a lucrătorilor la domiciliu. În fine, permiteți-mi să vă cer sprijinul și cooperarea în așa fel încât să reiasă clar că cei care locuiesc cu noi, care au grijă de cei mici și de cei în vârstă, deci, uh, sunt persoane care ne permit nouă să trăim, să lucrăm și să ne bucurăm de viața noastră socială. Trebuie ca aceste persoane să fie uh, tratate ca atare și nu ca persoane de categoria a doua. Trebuie ca acești lucrători să nu fie nici de cum discriminați. Trebuie să ne păstrăm hotărârea în această direcție. Fiecare cuvânt spus în această comisie ar trebui să vizeze protecția femeilor și mai ales ale celor care lucrează la domiciliu. Vă mulțumesc. Doamna Cuneva, are abrimos Mulțumesc, doamna Cuneva. Acum vom începe intervențiile din sală. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, o poate face acum. Doamna Milnar și apoi doamna Aiuto. Thank you very much. Uh, I would, uh... Vă mulțumesc. Permiteți-mi să mulțumesc înainte de toate doamnei Cuneva pentru activitatea sa și să vă informez că amendamentele noastre vizează consolidarea trei aspecte care au fost deja menționate în raport. În primul rând, dimensiunea legată de exploatare. În acest sector, majoritatea lucrătorilor sunt femei, și au uh, și uh, din păcate condițiile de exploatare sunt mari. Sunt multe zone cenușii, exploatarea nu este văzută de multe ori despre o încălcare a drepturilor omului. Da, e nevoie de o protecție uh, sporită uh, a acestor lucrători în fața uh, exploatării. Apoi, legătura cu migrația. Multe din aceste lucrătoare sunt uh, imigrante și, uh, în consecință, riscul de a fi discriminate și exploatate crește și mai mare și mai mult. Și de multe ori condiția de imigrant uh, le face să se teamă de, să-și ceară drepturile sau să spună că sunt discriminate sau exploatate. Noi credem că lucr- acest sector poate duce la cre- uh, creșterea locurilor de muncă. Profesionalizarea acestor lucrători ar uh, spori atractivitatea sectorului, calitatea serviciilor și ar promova uh, o muncă decentă și recunoscută. Aștept cu nerăbdare întrunirea raportorilor din umbră și sunt convinsă că vom avea o cooperare rodnică. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señora Milnar. Señora Corazza, Doamna Corața, aveți cuvântul. Uh, I'm uh, speaking on behalf of... Uh... Vă mulțumesc că vorbesc în uh, numele colegei, colegii mele, Rosa Istorias, uh, raportor din umbră. Colega mea dorește să-i transmită mulțumirile sale raportorului pentru că a adus în, în atenție o chestiune atât de importantă care e adesea ignorată uh, de agenda politică. E vorba uh, de de tratamentul uh, demn al, uh, al lucrătorilor uh, la domiciliu, între care se află și multe femei migrante. E important să ne declarăm sprijinul complet în lupta împotriva um, muncii clandestine și a, a exploatării și să încurajăm declararea acestei munci Apoi, uh, colega mea susține ideea realizării unui studiu comparativ al uh, bunelor practici uh, aplicate în diferitele state membre. Colega mea consideră de asemenea că punctul 11 legat de informare și obligare e benefic, punctul 19 legat de excluziunea socială prin care sunt uh, li se cere uh, statelor membre să acționeze în vederea reducerii excluziunii. Apoi uh, punctul 20 legat de descurajarea abandonului școlar prematur. Prob- Problemele uh, dificile evocate deja de raportori sunt că nu există că nu există o, uh, o competență uh, de fond a, a comisiei noastre cu privire uh, la, la legislația muncii. De altfel, paragraful 3 uh, face apel uh, la, în paragraful 3 se face apel la comisie să genereze o, să elaboreze o, o inițiativă legislativă uh, care să cuprindă reguli comune pentru munca la domiciliu în Uniunea Europeană. Considerăm că asta nu se încadrează în competențele noastre. De asemenea, colega mea, raportor uh, din umbră, uh, este împotriva înființării unui, unui observator uh, al Uniunii Europene cu privire la munca la, la domiciliu pentru că nu se încadrează în competențele noastre. De asemenea, paragrafele 12 și 13 sunt dezavoate din aceleași motive. La fel, paragraful legat, uh, paragraful 6 legat de ratificarea Convenției uh, Organizației Internaționale a Muncii. Uh, apoi mai există un alt, un alt paragraf care vizează acordarea de stimulente angajatorilor. Din nou, asta ține de, de aplicarea principiului subsidiarității, deci de statele membre însele. Uh, Apoi mi se pare lipsit de coerență faptul că stânga încearcă mereu să folosească Uniunea Europeană pentru a încălca competențele statelor membre care sunt sunt proprii acestor state. Eu sunt un, un, parten, un un suporter fervent al Uniunii Europene, însă nu înțeleg de ce uh, în chestiuni uh, transfrontaliere, transfrontaliere unde e nevoie realmente de, uh, de de cooperare uh, între state, precum este securitatea stânga, uh, este reticentă, dar uh, presează încălcarea competențelor statelor membre în alte chestiuni. În cualquier... Până trebuie să ne cumpărăm un termometru, să măsurăm cine e mai european ca altul. Oricum, am notat poziția dumneavoastră și vă dau un cuvânt domnei Aiuto. <clears throat> Grazie. Io ringrazio la Îi mulțumesc uh, raportoarei. Um, avizul este rezultatul unei activități concertate. Am prezentat uh, amendamente prin intermediul uh, colegii, colegii noastre um, care e și membră a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vrem să legiferăm uh, în materii legate de sănătatea acestor uh, uh, lucrătoare, în materie de maternitate. De asemenea, în Italia aceste chestiuni sunt reglementate, însă în alte țări există un vid legislativ și cred că instituțiile europene trebuie să îl acopere credem că este vorba de o competență europeană, trebuie să facem astfel încât aceste drepturi să fie aplica, aplicate acolo unde ele nu se aplică, acolo unde statele membre nu se asigură uh, că ele sunt, uh, sunt aplicate. De asemenea, credem că ar trebui să fie mai multe, să existe mai multe inspecții uh, ale um, acestor uh, lucrători, inspectorii nu trebuie văzuți uh, ca un factor de sancțiune, ci ca un factor de protecție al acestor uh, lucrători. De fapt, uh, se reglementează dreptul, dreptul la muncă și ar trebui să ne schimbăm perspectiva cu privire la rolul inspecțiilor. Am depus amendamente prin care uh, recomandăm uh, elaborarea de cadre de calificare profesională pentru aceste persoane. Se ocupă adesea de, uh, de copii uh, de, de vârste fragede, de bătrâni care necesită uh, niște calificări aparte. care, uh, munci care trebuie uh, lega, realizate de, de persoane cu calificări speciale, însă care nu sunt dispuse să le presteze contra uh, unor salarii reduse. Deci trebuie să să reiasă din, din poziția noastră că acești lucrători atunci când uh, uh, prestează munci pentru anumite populații cu nevoi speciale trebuie să dispună de, de calificări uh, specifice și să fie plătite corespunzător. Ne, ne dorim ca ca persoanele uh, cu uh, handicap, de pildă, uh, să poată uh, alege uh, dacă doresc să fie îngrijiți uh, de o persoană care să locuiască cu ele sau uh, uh, de o persoană care să se deplaseze uh, regulat la domiciliul lor. Trebuie să poată să facă a, această alegere trebuie să, să dăm persoanelor cu handicap uh, această posibilitate de, de alegere? Bună, grație. Muchas gracias. Eh, mulțumesc, doamna Reitke are cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, doamnă Cuneva. Grupul nostru a primit cu bucurie acest raport și conținutul său. Pentru început aș vrea să mă refer la chestiunea competenței uh, Uniunii uh, Europene sau nu. Uh, aș spune că munca și uh, siguranța sunt, uh, țin de competența Uniunii Europene, iar în calitate și, uh, de membru al Comisiei de Ocupare a Forței de, de Muncă, confirmă acest lucru și dacă ești un um, europenist adevărat, ar trebui uh, să, să te lupți pentru, uh, pentru apărarea acestei competențe. Această chestiune nu vizează doar munca, ci vizează uh, și alte drepturi fundamentale ale lucrătorilor din acest sector, iar pentru apărarea acestor drepturi fundamentale și dacă e să ne gândim și la uh, la traficul de, de persoane, e nevoie de legiferare la nivel uh, european. S-au uh, subliniat o serie de aspecte pozitive, aș vrea să mai adaug unul important pentru grupul meu. Uh, e, e vorba de traficul de persoane și de practicile infracționale care intervin în cazul muncii la domiciliu. Pentru noi un aspect important a fost ca ofițerii de poliție, dar și judecătorii, magistrații să fie formați și să existe o coordonare în acest sens între statele membre, să fie formați cu privire la apărarea drepturilor uh, uh, persoanelor care uh, lucrează uh, la, la domiciliu E, e important uh, această formare specifică pentru apărarea femeilor, uh, mai ales a femeilor victime ale traficului de persoane. Mulțumesc. Um, cred că dorește să reintervină doamna Corața. <laughs> I change hat. Uh... Doamnă președinte, permiteți-mi să... Subsidiarity. Uh, when, when I say that it's a national competence, it does not mean that we don't care about domestic workers.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 în calitate de raportor trebuie să vă spun că rolul nostru nu este de a legifera la nivel european, dacă există deja un nivel inferior de protecție la nivelul statului membre. Noi, la nivelul UE, trebuie să legiferăm atunci când putem îmbunătăți situația la nivel național, mai mult decât la nivel, la nivel european decât la nivel național. Palabra la... Mulțumesc. Acum, în numele SFID-ului, voi da cuvântul domnei Licheviciuite. Da, Pirmiausia, aš noriu atsiprašyti, kad. Mulțumesc. Mai întâi vreau să vă adresez scuzele mele pentru că am sosit târziu. la discuția pe marginea acestui raport privind lucrătoarele la domiciliu. Însă am vești bune. La Comisia Ample s-a votat avizul pentru acest raport și am reușit să includem compromisuri bune care sper că vor fi uh, incorporate și în acest raport. De aceea mă bucur foarte mult că am uh, ajuns la rezultate satisfăcătoare la Comisia pentru Ocupare. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamnei Cuneva. Văd că vom putea lucra la mai multe amendamente de compromis împreună și eu am depus mai multe amendamente din poziția mea de raportor din umbră și uh, fără a intra în uh, detalii prea multe, vreau să repet că aștept cu mult interes cooperarea noastră. Acum îi voi da cuvântul încă o dată domnului Cuneva dacă dorește să intervină pentru a încheia această discuție. Deci, Vă mulțumesc pentru comentariile de până acum. Evident, vom mai avea posibilitatea să colaborăm, ca și în trecut. Deja colaborarea cu raportorii din umbră a avut loc și s-a desfășurat foarte bine. În ceea ce privește inițiativa legislativă, am dorit să propunem anumite direcții în așa fel încât statele membre să poată ele să promoveze o mai bună protecție. Nici de cum nu avem de gând să călcăm în picioare legislațiile naționale. Vrem pur și simplu să propunem statelor membre să îmbunătățească situația din acest sector. Statele membre și Comisia vor conlucra. Dragi colegi, vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile făcute. Îi mulțumesc doamnei Blincheviciute pentru vestea cea bună în privința votului din Comisia de Ocupare. E clar, lucrurile merg în direcția cea bună. Aș mai avea ceva de adăugat. Cu toții folosim lucrătorii la domiciliu Haideți să încercăm să îmbunătățim condițiile lor de trai. Haideți să le oferim uh, posibilitatea de a lucra un program normal, în condiții normale. Vă mulțumesc. Muchas gracias, eh, señor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Cuneva. După acest uh, schimb de opinii, pe data de 17 februarie vom uh, vota, vom analiza raportul și pe 18. Nu, iertați-mă, citam uh, de pe pagina greșită, spune doamna președinte. Deci, votăm pe 28 ianuarie. Avem timp uh, să negociem pe marginea dezbaterii care tocmai a avut loc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Sărăcia, o perspectivă de gen. Raportare este doamna Arena. Îi voi da imediat cuvântul pentru a ne prezenta acest raport. Hmm? Mulțumesc, Irace. Voi fi foarte concisă. Am uh, transmis raportelor din umbră un document de lucru. Doream să încep plecând de la un document pe care deja îl pot distribui pentru a putea dispune de timpul necesar pentru a lucra pe marginea raportului în sine. Acest document de lucru, după cum ați spus, de fapt avem uh, timp pentru raportul precedent, avem uh, în, în cazul raportului meu încă și mai mult timp, pentru că raportul trebuie depus abia în ianuarie, iar voturile vor avea loc în aprilie. Uh, avansăm uh, bine cu timpul, așadar putem să lucrăm liniștiți. Uh, documentul de lucru a fost uh, bazat pe trei axe. În primul rând, constatarea pe care o putem face în ceea ce privește abordarea de gen a sărăciei și faptul că strategia 2020, care avea ca obiectiv diminuarea sărăciei în Europa, în general, fără a se axa pe dimensiunea de gen, a fost afectată de uh, criză și obiectivele nu au fost atinse. Din contră, am văzut că problema genului sărăciei bazate pe gen s-a accentuat, de fapt. Și cred că trebuie să facem ceva mai multe clarificări, definind sărăcia mai clar și uh, precizând că femeile sunt mai uh, la un risc mai mare, un risc mai mare de a uh, aluneca în sărăcie. Riscul nu este doar material, uh, ci și uh, Uh, faptul că ele sunt private de accesul la cultură și uh, femeia este uh, mai susceptibilă excluderii în societate. Cred că acest lucru trebuie să fie inclus în definiția sărăciei. Am dorit de asemenea să insist și asupra elementelor care generează sărăcia. Vom reveni desigur asupra discrepanțelor salariale între femei și bărbați, dar vom uh, vorbi și despre sectoarele sărace, sectoarele feminine, uh, care uh, reprezintă, de exemplu, și lucrătoarele la domiciliu, care sunt afectate de sărăcie. În această dimineață am vorbit și despre noile structuri familiale care, dacă nu sunt luate în considerare așa cum se cuvine, pot genera și ele sărăcie. Am vorbit și despre uh, femeile în vârstă care sunt uh, în pragul sărăciei. Faptul că există discrepanțe salariale între femei și bărbați înseamnă că și pensiile sunt inegale. În raport propun și soluțiile posibile, trei tipuri de soluții. În primul rând, uh, activarea de instrumente legislative, pe, să vedem care sunt instrumentele de care dispunem la ora actuală, care funcționează și care nu funcționează, cum, pot, cum putem modifica aceste instrumente legislative. A doua parte a soluției constă în instrumente bugetare, cum putem um, combate sărăcia prin instrumentele bugetare pe care le avem la nivel european și pe care le putem implementa mai bine. Și uh, apoi schimbul de bune practici în privința uh, chestiunilor fiscale, de exemplu. Sunt de acord cu doamna Corața Bild că există competențe naționale, precum cea fiscală, însă există practici fiscale care uh, generează sărăcie în rândul femeilor. Trebuie să identificăm uh, aceste practici care duc la sărăcie uh, în statele membre și să um, facem diferența între acestea. Trebuie să vedem um, cum voi structura raportul. Tocmai de aceea am repartizat în rândul raportorilor din umbră documentul de lucru. Aștept uh, reacții din partea lor. Sper să putem ajunge la un compromis. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Arena. Îi voi da cuvântul doamnei Suca pentru început. Šuica, Дубравка Šuica. Budući da sam ovdje, ću biti izvjestiteljica u Sjeni želim zahvaliti gospođi Areni na ovom radnom dokumentu. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei Arena pentru munca depusă. Am reușit să examinez documentul de lucru pe care ni l-a transmis. După cum ni s-a spus, avem destul timp la dispoziție, într-adevăr. Principala noastră sarcină este să diminuăm sărăcia. Obiectivele nu au fost uh, atinse pentru că a intervenit criza economică. Noi uh, trebuie să rezolvăm această problemă. De ce sunt mai afectate femeile de sărăcie? Și cum putem uh, să le ajutăm pe femei să depășească această problemă? Nu e vorba doar de bunuri materiale, uh, și serviciile sunt uh, un factor, femeile sunt uh, excluse din uh, societate, atât în țările dezvoltate cât și în țările mai puțin dezvoltate. Există discrepanțe salariale între bărbați și femei, această chestiune trebuie abordată, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, doamna Arena, partea legislativă este cea mai importantă. Problema concediului de maternitate este și ea parte din discuție și de asemenea trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității. Trebuie să vedem ce ține de statele membre și ce trebuie decis la nivel european. Trebuie să încercăm să uniformizăm, să armonizăm situația între statele membre. Trebuie să vorbim și despre chestiunile fiscale. Uh, trebuie să armonizăm și situația impozitelor în statele membre pentru a crește nivelul de coeziune. Salut propunerea de schimb de bune practici, este un element indispensabil. Mă bucur că putem coopera și sper că vom ajunge la puncte de vedere comune în privința acestei chestiuni. Și sperăm că prin acest document sărăcia va putea fi uh, atenuată, eliminată, poate chiar în rândul femeilor. Noi trebuie să fim reprezentate atât aici cât și în toate sferele vieții sociale. Mulțumesc. Uh, doamna Inies, care are cuvântul, sunt o poliglotă adevărată. Szanowni Państwo, niewątpliwie kobiety są... Vă mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Nu e nicio îndoială că femeile sunt mai uh, expuse uh, sărăciei. Iar rolul uh, indispensabil al, al femeilor e, uh, e bineînțeles uh, uh, evident. Uh, femeile au pensii mai scăzute și salarii mai, mai scăzute, iar viața femeilor singure și a mamelor singure e din ce în ce mai dificilă. Sunt de acord cu raportorul cu privire la necesitatea reducerii discrepanței dintre remunerațiile bărbaților și ale femeilor și apropo de salarii, nu există nicio justificare pentru această uh, diferență de salarii în condițiile în care munca uh, prestată este aceeași. Însă nu trebuie să ne facem iluzii. Această diferență nu va dispărea uh, complet, deci trebuie mai degrabă să ne propunem să o atenuăm decât să uh, să o eliminăm cu totul. Dacă acționăm uh, corespunzător pentru uh, atenuarea acestei uh, dif- uh, diferențe, discrepanțe, atunci vom, uh, vom avea uh, succes. Uh, mai apoi, uh, un factor care contribuie la această diferență e faptul că bărbații ocupă mai, mai adesea poziții mai bine plătite Însă asta nu înseamnă că suntem pentru introducerea unor cote uh, obligatorii, uh, pentru că mamele joacă un rol aparte, un rol indispensabil în calitate de, de mame și, prin urmare, au mai puține oportunități în a-și dezvolta carierele profesionale. Uh, Deci nu, aceste difer, diferențe nu poate fi eliminată cu totul, ci uh, mai degrabă rolul femeilor uh, și ca mame ar trebui uh, pus în, pus în valoare, iar echilibrul între viața profesională și cea personală încurajat. în concediul de maternitate flexibil și apoi posibilități de, de revenire uh, mai ușoară pe piața muncii la finele acestuia sunt uh, uh de asemenea niște uh, puncte importante. Toate acestea nu trebuie să, să uităm de chestiunea pensiilor. Uh, femeile care uh, renunță la viața profesională, la carieră pentru a se dedica în întregime uh, educației uh, copiilor, sunt afectate de, de acest lucru, iar femeile care lucrează la creșe sau la grădiniță primesc un salariu pentru aceeași muncă pe care o face o mamă acasă, ocupându-se de copiii ei. Prin urmare, am, am putea uh, concluziona că drepturile și obligațiile acestor ar trebui, uh, uh, acestor două categorii de femei, să spunem, ar trebui uh, uniformizate. Până la urmă am trei întrebări legate de, uh, uh adresate, de adresat raportorului. Ce înțelegeți prin uh, drepturi individuale în gospodării Uh, în materie de drepturi uh, fiscale. Vă referiți la faptul că impozitele ar trebui fixate uh, în funcție de venitul fiecărui membru al gospodăriei? Și apoi cum putem să asigurăm o contribuție echitabilă a bărbaților la sarcinile Uh, din, uh, din gospodării. Domnul Sebastian. Cu numele meu de familie nu aveți probleme de pronunție, văd. Îi mulțumesc doamnei Arena faptul că ne-a transmis documentul de lucru pentru că este, acesta reprezintă un prim pas care ne permite să ne implicăm mai mult în uh, pregătirea amendamentelor și în colaborarea pentru raportul final. Este o metodă de lucru care ne dă într-adevăr mai mult timp la dispoziție și uh, cred că domnul este foarte important. Considerăm că este foarte pozitiv faptul că a arătat că sărăcia în rândul femeilor este invizibilă, pentru că este ascunsă în cazul sărăciei generale, așa cum uh, s-a spus și în cazul altui raport, sunt puține uh, femei uh, care cercesc pe stradă. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu există și femei sărace, numai că femeile sunt mai puțin vizibile decât bărbații. Punctele cheie care sunt abordate în document, uh, diferențele salariale, faptul că îngrijirile uh, familiei cad întotdeauna pe umerii femeilor și faptul că femeile în vârstă au pensii mai mici din motivele precizate anterior, sunt chestiuni foarte importante și reprezintă un punct de plecare foarte bun. Există și problema femeilor, uh, familiilor monoparentale. Avem de-a face cu o realitate. 85% din familiile monoparentale sunt, de fapt, femei singure, care și copiii singure. Uh, mai de mult, uh, femeile um, singure erau uh, stigmatizate în societate, uh, mariașul devenea obligatoriu. Însă, acum, uh, iată că ne confruntăm cu această situație. Există femei care știesc femei, care își copii singure, în timp ce bărbații care își copiii singuri sunt minoritari. Credem că este foarte bine că raportarea a menționat uh, că Parlamentul este decepționat de faptul că Consiliul a retras uh, directiva referitoare la Consiliul de Maternitate și Paternitate. De asemenea, s-a vorbit despre sărăcia în rândul copiilor care um, decurge clar din faptul că majoritatea familiilor monoparentale sunt, uh, de fapt, întreținute de femei care, la rândul lor, sunt pradă sărăciei. Trebuie să punem mai multe în vază pe politicile de austeritate și pe uh, problemele de pe modul în care ele afectează femeile. Faptul că s-a s-au închis foarte multe uh, cămine pentru bătrâni și grădinițe, uh, îngăunează și mai mult sarcina femeilor. Trebuie ca statul să-și asume mai multă responsabilitate. Trebuie să ținem cont de perspectiva de gen și în politica de cooperare a Uniunii Europene, nu doar uh, în politicile interne ale Uniunii Europene, ci și în politica externă. Știm că perspectiva de gen uh, nu este aplicată suficient în politica de cooperare a Uniunii Europene, lucru care generează mai multe disfuncții între uh, eficiența acestui tip de ajutor pe care o acordăm pentru eliminarea sărăciei în rândul femeilor în cadrul țărilor în curs de dezvoltare. Noi dorim um, să se țină cont și de um, justiția uh, în legătură cu schimbările climatice. Trebuie să facă dreptate pentru că um, ca urmare a schimbărilor climatice intervin schimbări care afectează în primul rând femeilor negativ. Uh, deci trebuie să am grijă și la acest aspect. Și, în final, știm că este o chestiune polemică, ce nu se bucură de un sprijin clar uh, în uh, Parlament, dar noi uh, continuăm să cerem impunerea unui salariu de bază unui venit minim universal pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Și închei mulțumindu-i încă o dată raportoarei pentru că ne-a furnizat acest prim document de lucru. Credem că uh, vom uh, putea lucra bine la acest raport și uh, sperăm să ajungem la un document care să bucure de susținerea comisiei noastre. Comis doamna Björk are cuvântul. Eh, skugga på ärendet är Ines Zuber, men hon kunde inte vara här just nu. Doamna Ines Zuber, raportarea noastră din umbră, nu a putut um, veni astăzi și în numele dumneai ei doresc să mulțumesc raportorului, raportorii pentru acest document de lucru. Este foarte util pentru a avea o imagine de ansamblu a tuturor chestiunilor care se intenționează să introduce în raport. Este adevărat că există probleme care generează sărăcia în rândul femeilor. Trebuie să discutăm acest subiect. Ines a adus în discuție mai multe chestiuni ce țin de politică. Există grupuri uh, cu o vulnerabilitate crescută uh, atunci când e vorba de sărăcie, de amenințarea sărăciei uh, și anume familiile monoparentale, femeile care sunt marginalizate. Avem nevoie de politici speciale pentru aceste grupuri vulnerabile, pentru a putea limita sărăcia. E importantă grija copiilor, concediul de creștere a copiilor, discriminarea la locuri de muncă sunt lucruri importante care pot fi îmbunătățite atât um, în cadrul competențelor Uniunii Europene, dar și prin schimbul de bune practici între statele membre. Nu există nicio îndoială că femeile de toate vârstele ar trebui să fie independente economic și financiar. Trebuie să există uh, un sistem de susținere pentru uh, femei care, pentru ca ele să poată să și a propriilor decizii, să fie stăpânele propriilor destin. Asta s-a făcut în uh, Suedia, pentru că încă din anii 70 la noi s-au individualizat sistemele de asigurări sociale și Gueva uh, promova acest uh, lucru ca parte din această dezbatere și vom contribui mai târziu și prin alte precizări la acest raport. Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandica are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă adresez scuzele mele pentru că a trebuit să particip la un alt eveniment. Calculele mele mi-au spus că, vor, că voi ajunge la uh, timp pentru a asculta pe doamna raportare, dar lată că nu am reușit. În ceea ce privește documentul uh, transmis, vreau să vă mulțumesc pentru el. Vreau să îi mulțumim raportoarei pentru eforturile depuse pentru elaborarea acestui document de lucru. Trebuie să încercăm să asigurăm coerența cu celelalte inițiative care au fost aprobate de comisia noastră și în acest Parlament. Eu um, aș sublinia că în acest raport ar trebui să insistăm mai mult uh, asupra a două chestiuni. În primul rând asupra pregătirii, pentru că um, femeile sunt mai sărace, au cote mai mari de sărăcie, nu întâmplător, ci este o situație legată de nivelul de formare al multor femei, de pregătire profesională. Multe, multe studii ne arată că femeile Eh, întotdeauna se îndreaptă către eh, cariere umaniste sau de îngrijire, în rândul cărora șomajul este mai ridicat. Tocmai de aceea trebuie să eh, ne concentrăm în toate rapoartele pe formare. Trebuie să devină conștiente femeile de această situație pentru că ele să participe în să se implice și în um, cariere de știință și tehnologie, să, să urmeze studii de această natură și de asemenea să aibă în vedere și formarea profesională, pentru că vedem că acolo unde experiența, unde formarea profesională este um, legată strâns de mediul um, antreprenorial, de companii uh, și unde există multe locuri de muncă, uh, femeile sunt foarte puține um, cu pregătire de acest gen. Știința și tehnologia pot oferi femeilor alte ocazii și cred că acest lucru, alte oportunități, și cred că acest lucru este unul dintre elementele de bază pe care trebuie să le transmitem. Dacă, am înțeles, dacă am înțeles eu bine, în raport se face o legătură între femei, sărăcie și uh, tratamentele uh, inadecvate, maltratarea femeilor. Trebuie să avem în vedere ocuparea funcțiilor. Um, există femei care, au, uh, care ocupă poziții de conducere în companii, care sunt foarte bine formate profesional și cu toate acestea sunt uh, victime ale uh, tratamentelor inadecvate. Trebuie să punem la punct instrumente pentru uh, ca femeile să nu mai cadă victime acestei sărăcii. S-a vorbit despre un venit minim la nivel european. Locurile în care s-a aplicat această politică a venitului minim, uh, lucrurile au mers foarte bine. În urmă cu 26 de ani, în țara Bașcilor, s-a decis atunci când uh, în anii 90 uh, șomajul a ajuns în țara Bașcilor la 29%, s-a introdus această măsură de venit minim care avea ca scop să permită persoanelor cel mai afectate de sărăcie să ajungă totuși la condiții decente. În urmă cu, după 25 de ani, iată care este uh, situația. Situația este mai uh, strâns legată, mai armonioasă și, deși ne-am uh, confruntat și noi cu criză, ca toată lumea, am constatat că oamenii, odată ce au ocazia să se angajeze, renunță la venitul minim garantat de stat dacă s-ar putea face la nivel european, uh, această, s-ar putea uh, implementa această politică, ar fi foarte bine. Să mă refer și la femeile cu dizabilități. Acestea au și ele situații de sărăcie care sunt încă și mai complicate. Și dacă mai au și copii, lucrurile se înrăutățesc încă și mai mult. Deci, după cum am spus, trebuie să uh, păstrăm coerența cu alte uh, măsuri luate de Parlamentul European și cred că trebuie să facem și această mențiune uh, specială referitoare la acest grup, în special foarte vulnerabil. Mulțumesc, doamna Arena, are cuvântul. Mersi beaucoup. Vă mulțumesc și mulțumesc din suflet pentru toate ideile prezentate până acum. Iau notă de acestea care, într-adevăr, vor putea completa documentul de lucru. S-a pus o întrebare specifică în ceea ce privește dreptul individual fiscal și ce ar fi acesta. Ei bine, în sistemele fiscale, printre sistemele fiscale, unele prevăd că atunci când ești în cuplu, ai un regim fiscal de cuplu care de obicei penalizează femeia. În alte sisteme, indiferent de statut, uh, sistemul este uh, individual și contează cât câștigi tu și nu cât câștigă consortul sau consoarta. Așa cum spunea Malin Bjork, aceste sisteme duc la niște sisteme de securitate socială individuale. Deci drepturile individuale duc la Uh, drepturi sociale individuale în calitate de femeie și nu neapărat în uh, calitate de soție, mamă sau așa mai departe. Asta în ceea ce privește sărăcia. În rest uh, s-au vehiculat multe idei, precum și cea din a ne inspira din alte rapoarte. Uh, uh, s-au uh, făcut rapoarte pe sărăcia sporită în rândul femeilor cu dizabilități, spre exemplu, sau femeile agricultori care în Europa se confruntă cu situații foarte dificile, mai mult decât agricultorii bărbați. Într-adevăr, raportul poate fi îmbogățit, dar precum se știe, numărul de cuvinte este unul uh, redus. Trebuie să fim cât mai eficienți cu putință. Eh, Senora Renata, dar... Mulțumesc, uh, doamnă Arena. Încă nu s-a stabilit definitiv calendarul pentru acest raport. După cum uh, știți, o prim, aceasta a fost doar o primă discuție pentru a putea defini calendarul. Acum uh, mă va înlocui pentru scurtimea Verder. Tona Bierder mă va înlocui la prezidiu. Thank you very much. Thank you. She will be back in 15 minutes. Okay. Um, sorry for the delay. Mulțumesc, scuze de întârziere, cât am schimbat așa locurile între noi. Următorul este cel cu industria agențiilor matrimoniale, următorul punct de pe ordinea de zi. Industria europeană este una legală și în expansiune, însă nu este reglementată la ora actuală și nu există, există dovezi cum că aceste acorduri matrimoniale uh, le vulnerabilizează cel mai mult pe femei. Împreună cu Mary Hannibal și Maria Arena am înaintat, am uh, depus o întrebare în luna martie. Am ținut uh, o conferință aici la Parlament, însă suntem foarte nemulțumite de uh, Uh, modul în care am primit răspuns din partea Comisiei. Abia în octombrie am primit acest răspuns. Cerem Comisiei să uh, trimite un reprezentant în Comisia FEM pentru a răspunde acestor chestiuni. Doamna Ana Exted din partea Agenției uh, Antitrafic la nivel european. Ne va prezenta, deci, în sfârșit, un răspuns din partea Comisiei, un răspuns care sper ca de data aceasta să fie mai strălucit. Mulțumesc. Sunt din, am, din partea coordonatorului uh, european antitrafic. Directiva europeană împotriva traficului este una foarte nouă și probabil cea mai extinsă în acest domeniu. Uh, vizează, uh, că vizează viitorul, este foarte dinamică, dinamică și uh, se bazează pe gen, lucru foarte important în discuția de astăzi. Violența pe bază de gen poate viza multe persoane și de, multe, de cele mai multe ori uh, inegalitățile de gen uh, duc la uh, perpetuarea acestor acte de abuz. Există dreptul de a beneficia de sprijin special pentru victimele acestor victime ale violenței sexuale pe tot teritoriul Uniunii Europene. Dacă uh, femeia Mirasa din agenția matrimonială face obiectul unor astfel de abuzuri, aceasta trebuie să fie apărată. majority of all the registered victims, as we know in the EU today, are women and girls, as shown. Fetele și femeile sunt uh, traficate, fac obiectul căl- căsătorilor aranjate sau căsătorilor de, uh, de conveniență. Uh, căsătorile aranjate și căsătorile de conveniență au conținut uh, juridic uh, diferit, deși sunt folosite adesea ca sinonime. Comisia a finanțat programe de combatere atât a căsătorilor aranjate cât și a căsătorilor de conveniență. De asemenea, Comisia a emis o serie uh, de linii directoare pentru uh, rolul consulatelor și al punctelor uh, de control al, al frontierelor care de altfel au un rol important în, acest, în această materie situația agențiilor um, matrimoniale se încadrează în scopurile uh, de, de prevenție, uh, fac parte din, uh, din subiectele asupra cărora trebuie luate măsuri de prevenție, însă acestea trebuie să aibă un perimetru cuprinzător. Discuția se leagă și uh, de uh, căsă, căsătoriile false, fictive, uh, făcute în scopuri uh, de trafic de, de persoane. Căsătoriile fictive sunt influențate de gen, de asemenea sunt caracterizate de o lipsă de reglementare uh, în în statele membre uh, și există multe provocări în, în identificarea căsătoriilor uh, fictive. Adesea victimele sunt recrutate online, uh, pe internet, prin, prin intermediul anunțurilor. Cetățenii statelor terțe sunt uh, traficați în, uh, în uh, Uniunea Europeană pentru a obține a, prin căsătorie fictivă cetățenie europeană. Adesea această dorință a acestor persoane din țări terțe este exploatată de organizațiile criminale, lucru subliniat de către uh, Europol și uh, ridicată ca o, drept o preocupare uh, importantă de președinția letonă. Direcția Generală Justiție a publicat de altfel o broșură cu privire la căsătoriile uh, de, uh, de conveniență. Recrutarea a făcut în 2013 uh, cu ocazia unei, uh, unei zi uh, speciale, obiectul atenției aparte a comisiei. Acea zi a vizat cu precădere recrutarea prin, prin internet, internetul putând fi folosit pe de altă parte drept un instrument de prevenție pentru, tocmai pentru a, a contra utilizarea lui uh, drept instrument de recrutare. În prezent, împreună cu uh, Eurofound din Dublin, realizăm un studiu cu privire la rolul uh, pe care îl joacă agențiile de recrutare, în special în scopuri de uh, exploatare prin muncă. Ca urmare a acestei analize comparative, Comisia va va evalua cele mai bune practici și va publica uh, un, un ghid în, în, în acest sens, în vederea monitorizării uh, și prevenției. Ghidul se concentrează și analiza comparativă se concentrează, cu, cum spuneam, pe munca forțată, pe combaterea muncii forțate și pe prevenirea acesteia, dar nu se limitează la, la aceasta. Uh, de asemenea, când vine vorba de trafic de persoane, Comisia uh, consideră că trebuie uh, vizată, uh, trebuie soluționat aspectul ce ține de, de cerere și de profit. Deci trebuie vizată și cererea pentru, pentru astfel de soții. Să vorbim acum despre dimensiunea de gen în traficul de persoane. La finele anului trecut, uh, com Comisia a, a emis un document uh, pe această teme și va, va face de asemenea un raport cu privire la implementarea directivei privind uh, traficul, uh, privind combaterea traficului uh, de, de persoane în statele membre. Suntem nerăbdători să, să um, aflăm care va fi conținutul raportului de privind implementarea directivei elaborat de, de Parlament. De asemenea, în contextul strategiei de combatere a traficului de persoane, suntem deschiși oricăror uh, sugestii din partea membrilor uh, Parlamentului. Uh, desfășurăm în acest context de altfel și consultări cu statele membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, însă am impresia că, că nu vorbim despre aceleași uh, lucruri. Uh, poate, dându-le cuvint, cuvântul colegilor mei, se mai clarifică anumite aspecte. Maria Arena, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru toate uh, informațiile. Într-adevăr, directiva de luptă împotriva traficului de persoane este un instrument important care trebuie să, să devină funcțional Însă la vremea în care am ridicat această problemă ne-am gândit la următoarele, și anume că există operatori al căror statut care nu e foarte clar, e vorba de agențiile uh, matrimoniale și ne întrebam care ar putea fi instrumentele ce s-ar putea folosi pentru a pune capăt uh, unor uh, practici uh, ilegale, de intermediere uh, ilegală. Astfel, întrebarea era cum putem acționa pe plan european pentru, pe de o parte, a informa mai bine fetele și femeile cu privire la drepturile de care dispun și, în al doilea rând, cum putem acționa împotriva acestor agenții matrimoniale. Mai precis, cum am putea să le reglementăm, uh, să fac o paralelă. Uh, nu e chiar dacă există reguli în materie de dreptul muncii, nu înseamnă că nu există și reguli în privința agențiilor de plasare a forței de muncă. Aceeași problemă se pune și în cazul agențiilor matrimoniale. Cum am putea reglementa activitatea lor pentru a fi siguri că se desfășoară corect? Asta nu înseamnă să le interzicem activitatea, ci doar să uh, prevenim uh, practicile frauduloase uh, și uh, astfel aceste practici ce aparțin, dacă aparțin unor agenții matrimoniale sau altora, să fie activitatea lor acestora să fie interzisă. Iată, iată două întrebări specifice pe care le-am ridicat la vremea aceea. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul altor colegi, aș vrea să um, adaug ceva. Răspunsul dumneavoastră se, se concentrează pe aspectele ce țin de încălcarea legii, însă agențiile matrimoniale nu, uh, nu acționează, când aranjează astfel de căsătorii, nu, nu acționează în afara legii. Aceste căsătorii sunt legale, unele dintre ele sunt uh, Uh, de succes, uh, dar multe dintre ele uh, nu sunt și apar astfel în Uniunea Europeană persoane care, a căror căsătorie eșuează, care veniseră Uh, pentru a se căsători și a căror căsătorie uh, eșuează și care se regăsesc apoi în uh, situații dificile. Nu vorbim despre căsătorii fictive, despre care știm că sunt ilegale și sunt reglementate de legislația antitrafic de persoane. Noi suntem îngrijorați de faptul că n-am primit un răspuns de ale dumneavoastră care să reflecte uh, înțelegerea pe care Comisia o are asupra agențiilor uh, matrimoniale. E, ele uh, lucrează, clienții lor uh, nu sunt uh, forțați să intre în astfel de, uh, de relații uh, um, și ci uh, relațiile sunt consimțite, însă uh, acced în Uniunea Europeană pe niște căi uh, care nu sunt pe deplin reglementate. Am, v-am auzit referindu-vă la, la un studiu care urmează să fie uh, realizat. Cred că e, e foarte bine că, că se face, însă permiteți-mi să vă recomand să vă uitați la întregul perimetru al sectorului, al industriei și la cel uh, ce ține de căsătoriile aranjate și la cel ce ține de mm, căsătoriile de succes, uh, subliniez din nou diferența față de căsătoriile uh, fictive sau de conveniență. Eh, gracias, Caterin. Mulțumesc. Și eu vreau să fac această distinție nu toate agențiile matrimoniale sunt uh, ilegale. Ar trebui să existe totuși niște standarde armonizate la nivel european și uh, să încercăm să umplem această lacună legală. Încă o dată suntem în urma realității, din păcate. Poate că la un anumit moment vom reuși să anticipăm uh, în calitate de instituții europene ceea ce se va întâmpla, în realitate. Există agenții care pot face trafic de persoane și care, de fapt, facilitează căsătorii fictive. Aș vrea să vă întreb, în ce măsură se respectă această directivă în cele 28 de state membre? Pentru că adesea avem impresia că se reglementează foarte multe, dar că nu se respectă directivele sau ele sunt implementate incomplet. Primul lucru pe care trebuie să-l impunem ar trebui să fie uh, respectarea regulamentelor, să cuantificăm în ce măsură se face și să se controleze respectarea lor. Pentru că problema traficului de uh, ființe umane este foarte complicată. Deci, în primul rând, să ne asigurăm că se respectă directiva de referitor la combaterea traficului de persoane. Aș vrea să vă întreb uh, dacă aveți în vedere pentru combaterea onorar, onorabilă și sinceră a acestei barbarii, barbarii, barbarități, dacă vă puneți problema împărtășirii obligatorii de informații între statele membre. De ce? Pentru că adesea victimele traficului de persoane, în general femei, trec dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, uh, în cadrul uh, acestui, uh, acestor rețele de trafic de carne vie pentru a nu rămâne prea mult timp în același bordel. Acesta ar fi un instrument foarte util prin care um, se poate asigura respectarea directivei. Um, putem să introducem obligativitatea împărtășirii informațiilor. Se vorbește adesea de încercarea uh, prevenirii acestui tip de infracțiune prin um, controlarea internetului. Dar aveți uh, de gând să faceți ceva în ceea ce privește comportamentul bărbaților? Pentru că trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă până la urmă. Și mă gândesc la asta pentru că această săptămână am citit o știre care mi s-a părut îngrozitoare în Spania, în Murcia, au a fost uh, prins un grup care făcea trafic de femei în scopuri de prostituție și care era specialitatea ei? Bine, erau minore care alăptau și puteau face cele cei care cumpărau uh, aceste femei puteau face absolut ce doreau cu ele. Este încă o barbarie și vă spun acest lucru pentru că sunt foarte marcată de această știre. Dacă vrem într-adevăr să facem lucrurile bine, trebuie să începem făcând în primul rând cel puțin aceste două lucruri, să controlăm, să impunem respectarea directivelor, să împărtășim, să facem schimb de informații, pentru că astăzi având în vedere situația de terorism, tot vorbim despre uh, împărtășirea informațiilor, dar să luptăm în mod mai eficient. Tocmai de aceea doream ca răspund, uh, reprezentanta comisiei să ne răspundă dacă are informația necesare și, dacă poate, să ne răspundă la aceste trei uh, întrebări. Mulțumesc! La Bilbao. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Bilbao. Acum, pentru a răspunde la întrebări și la intervenții, voi da cuvântul uh, reprezentantei uh, Comisiei Europene. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. O să încep cu ultima întrebare, dacă sunteți de acord, în legătură cu implementarea directivei de combatere a traficului. Acesta este un regulament foarte nou. În aprilie 2013 a fost în limită pentru transpunerea ei. Până acum, am primit uh, informații uh, în legătură cu transpunerea completă din 27 de state membre. Acestea au uh, spus că au uh, um, implementat-o complet, cu excepția Germaniei. Acum facem un uh, studiu privitor la implementarea și transpunerea acestei directive. Implementarea abia începe în statele membre, directiva este foarte nouă Uh, Ziua Europeană împotriva traficului a fost dedicată anul acesta uh, acestui subiect. Uh, în ceea ce privește comportamentul bărbaților, este foarte important. Într-adevăr, există cerere, directiva de combatere a traficului la articolul 18 se ocupă chiar de acest lucru, cum să combatem cererea, cum să prevenim traficul de carne vie și cum putem uh, lua măsuri care sunt orientate specific uh, cererii de uh, astfel de victime. Majoritatea femeilor care se căsătoresc în agenții matrimoniale sunt în Uniunea Europeană în mod legal. Ele pot fi victime ale traficului odată ce ajung în Europa după ce au imigrat în mod legal. Acest lucru este subliniat uh, pentru identificarea victimelor, agențiile de migrație și birourile consulare trebuie să știe care sunt drepturile migranților și să informeze pe oameni care le sunt drepturile. Înainte de uh, eliberarea de vize cetățenilor statelor terțe care se căsătoresc cu cetățeni europeni, trebuie să, ca aceste persoane să fie informate. Rolul uh, agențiilor de recrutare. Știm că aceasta este o problemă. Noi vom analiza problema din unghiul, din perspectiva traficului de ființe umane și vom uh, vedea cum putem monitoriza și reglementa mai bine aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilder, are cuvântul. Mulțumesc pentru acest răspuns, dar încă o dată, noi nu vrem să se privească prin perspectiva traficului eh, de persoane, pentru că deja facem acest lucru, ci dintr-o perspectivă de gen. Vrem să se revalueze partea juridică și să ne asigurăm că Comisia evaluează dacă e nevoie de reglementare în acest sector. Eu aș spune că da, dar totuși trebuie să se facă o evaluare. Orice, în orice căsătorie poate apărea violență, coerciție și așa mai departe, în orice fel de căsnicie. Dar aici vorbim despre persoane care vin din afara Europei și care sunt încurajate să se uh, angajeze la relații pe termen lung cu cetățeni europeni. Uh, pentru a face acest lucru plătesc sume uriașe, uh, sunt păcălite, practic, aceste persoane, dar și cetățenii europeni sunt păcăliți, pe de altă parte, în acest joc. Încă o dată, nu e vorba strict despre trafic. Și așa cum um, solicitam noi în solicitarea noastră de uh, întrebare cu răspuns oral, vrem să știm care sunt drepturile și responsabilitățile femeilor care intră în Europa prin intermediul acestor agenții matrimoniale și care de multe ori nici măcar nu-și cunosc aceste drepturi. Și de asemenea să știm ce faceți pentru a proteja uh, cetățenii europeni care doresc să-și găsească uh, soții sau soți prin intermediul acestor agenții, de matrim- agenții matrimoniale. Încă o dată, nu e vorba strict despre o chestiune legată de traficul de persoane. Aș vrea să știu din partea Comisiei dacă acest sector trebuie reglementat în mod suplimentar. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc, doamna Bierger. Vom ruga Comisia să țină cont de aceste uh, întrebări, de aceste observații ale deputaților și să ne răspundă pentru ca noi să putem dispune toate informațiile și să putem lucra având informațiile necesare la dumneavoastră, dacă ne puteți transmite. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul referitor la egalitatea de gen și uh, emanciparea femeilor în era digitală. Doamna Riche este uh, raportoare și îi dau cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Precum bine știți, este a doua dată când se discută în comisia noastră acest subiect. Am organizat o audiere cu trei invitați care și-au adus o contribuție însemnată la înțelegerea diferitelor fațete al acestui subiect și care ne-au, de altfel și în uh, pregătirea acestui proiect de raport, societatea civilă s-a implicat. Deci cred că baza de discuție acum este una foarte bună. Permiteți-mi să parcurg pe repede înainte acest document pentru a vă spune care sunt problemele pe care vrem noi să le contracarăm. Unul dintre principiile de bază al acestui raport este de emanciparea femeilor în era digitală. Această idee de emancipare era foarte importantă pentru noi și vrem să evaluăm uh, posibilitățile și șansele pe care le oferă epoca digitală femeilor. Iar pe de altă parte, femeile reprezintă un potențial uh, însemnat pentru uh, sectorul digital. N-am să dau citire întregului document și n-am să vi le spun pe toate. Vă recomand călduros să-l citiți pentru că veți găsi multe elemente interesante. Permiteți-mi însă să subliniez punctele cheie. Unul dintre unghiurile din care am privit noi această chestiune este modul în care putem integra aspectele uh, legate de gen în discuțiile pe marginea erei digitale în Parlament. Se fac multe eforturi în momentul de față în această direcție, dar încă nu se pune suficient accentul pe egalitatea de gen. Și sperăm ca acest raport să îmbunătățească uh, modul în care drepturile femeilor sunt luate în considerare în uh, discuțiile pe marginea erei digitale. Pentru a atinge acest subiect am avut un raport, avem un raport structurat, am început cu recomandările generale, care oferă o privire de ansamblu. Și apoi am luat anumite aspecte în parte, deci uh, subcapitole, democrație și participare, în era digitală, uh, piața forței de muncă, piața în schimbare, formare, uh, mm, dezvoltare durabilă, precum și violența la adresa femeilor, care reprezintă o mare problemă în era digitală. În ceea ce privește democrația și participarea, noi am dorit să ne concentrăm pe a, marea paletă de posibilități oferite femeilor prin intermediul instrumentelor digitale. Am propus mai multe din instrumente care ar putea fi folosite, precum ar fi programul Europa pentru cetățeni, dar dorim ca cât mai multe aspecte legate de participarea femeilor în instrumentele digitale să fie luate în seamă și consolidate. Există un aviz din partea Comisiei Ample în ceea ce privește piața forței de muncă, ori acest aspect este unul foarte important Digitalizarea uh, îi afectează nu doar pe cei din domeniul informatic, din sectorul informatic, ci pe toți, din toate sectoarele. Există și o dimensiune de gen specifică, pentru că foarte adesea femeile sunt mai mult afectate de condițiile de muncă precare. Fie că e vorba despre programul de lucru, fie că este vorba despre inegalitățile de salarizare. Aceste probleme trebuie rezolvate, dar în același timp trebuie să scoatem în evidență uh, posibilitățile, oportunitățile. 120.000 de locuri de muncă sunt create anual în sectorul informatic și dorim ca acest sector să se deschidă cât mai mult pentru femei. Deci uh, ar reprezenta o investiție pentru viitor. Apoi, în ceea ce privește educația și formarea, cum putem oferi cele mai bune resurse femeilor pentru a ne asigura că ele iau parte la această revoluție și evoluție digitale. Și apoi, pentru a începe miezul subiectului, vrem să vedem cum ceea ce privește materiile reale, dorim să propunem o universitate online europeană și prin intermediul acestor instrumente femeile să poată fi mai mult incluse în aceste subiecte tehnice. Vrem ca chestiunile digitale să fie uh, incluse mai mult în uh, educația, să spunem, de zi cu zi și mulțumesc foarte mult pentru sugestiile pe care le-au făcut raportorii din umbră pe aceste chestiuni. În ceea ce privește investiția și antrepreneriatul în uh, dezvoltarea durabilă, se poate spune că multe fonduri au fost alocate tocmai agendei digitale de către Comisia Europeană. Vrem ca acești bani să promoveze cât mai bine egalitatea de gen noi considerăm că dacă anumite fonduri sunt uh, consacrate femeilor din sectorul informatic, aceste fonduri vor uh, influența întreg sectorul în general, întreg sectorul digital. Trebuie să găsim uh, căile cele mai bune pentru a încuraja acest lucru. Nu trebuie să ne ascundem în spatele degetului. Problemele la adresa femeilor în sectorul digital sunt mari și numeroase. Trebuie să vedem cum pot fi contracarate aceste probleme. Ori rădăcina multora dintre acestora se află în propria noastră societate patriarhală și misogină vedem cum se poate da mai multă putere femeilor care combat aceste probleme, cum pot fi create rețele de femei care pe baza solidarității să poată combate uh, programele de formare pentru ofițerii de poliție sau juriști uh, ar trebui să vizeze o mai mare sensibilizare a acestora din ce în ce mai multe femei uh, raportează cazuri de violență în era digitală uh, pe rețele de socializare și uh, de multe ori poliția ridică din numeri la aceste acuzații și nici măcar nu știe ce e la Facebook. Deci, încă o dată, combaterea violenței la adresa femeilor în era digitală este una foarte importantă. Aștept cu mare interes discuțiile pe viitor cu raportorii din umbră. Precum am spus, uh, am, vrut, am fi vrut să includem cât mai multe idei în acest raport, dar sper că observațiile și comentariile dumneavoastră nu vor lipsi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bior, care cuvântul. Mulțumesc uh, raportoare. și uh, afirm faptul că e uh, foarte important ca uh, ponderea femeilor sau rolul femeilor, femeilor să fie luat în considerare atunci când ne, ne, ne plasăm în era uh, digitală. Trebuie subliniat faptul că femeile recurg adesea, folosesc adesea internetul atât ca în calitate de consumatoare, cât și în calitate de angajatoare sau angajate. E important ca și în acest uh, sector digital egalitatea de șanse să fie asigurată. De asemenea, cred că trebuie insistat uh, și asupra chestiunii uh, legate de, de, de, de putere și de participare. Cred că democratizarea uh, Uh, se face sau internetul este un mijloc de, de, inter, de, de democratizare și accesul la, uh, uh, la internet înseamnă până la urmă un acces sporit la procesul de, de democratizare. Ați vorbit despre economie, despre investiții, cred că sunt subiecte importante. Și cred că în capitolul uh, participare și democrație am putea să ne referim și la rolul uh, mijloacelor uh, media. Cred că ar, am putea să punem capăt stereotipurilor care domină în prezent presa Uh, cu ajutorul, uh, tocmai cu ajutorul uh, instrumentelor digitale. Deci aș dori ca și subiectul mijloacelor de informare să fie abordat în raport. Apoi mai e cel legat de amenințările proferate prin, uh, prin internet. Uh, avem impresia că fiind în spatele unui uh, ecran putem să insultăm sau să amenințăm femeile după, după cum ne place, după cum dorim și că nu putem fi trași la răspundere. Uneori amenințările făcute prin internet sunt extrem de, de grave, la fel de grave ca cele transmise prin, prin poștă și cred că poliția ar trebui să fie formată uh, pentru a se putea uh, raporta, pentru a putea uh, gestiona un, uh, un astfel de, o astfel de, de a, acest tip de, de amenințare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iuto are cuvântul. Grazie. Allora, în questo... Mulțumesc, raportul uh, este deja destul de cuprinzător. Uh, sunt uh, multe aspecte pe care le, din conținutul lui pe care le apreciem. În Italia, mișcarea noastră politică a, a recurs mult la internet. De fapt, mișcarea noastră a demonstrat că prin intermediul internetului se pot uh, uh impune, se pot promova mai multe schimbări pe piața uh, muncii fără a apela la cote. Uh, și deci am demonstrat uh, rolul digitalului în, în astfel de, de schimbări. Există însă și pericole care pândesc tot de acolo, mai ales pentru femei. Până nu de mult, în, în Italia, o organizație online care apoi a fost interzisă a incitat la răpirea minorilor uh, în uh, scopuri de exploatare sexuală. Uh, într-adevăr, internetul deschide o mulțime de posibilități, lărgește orizonturile, dar ne, ne face și mai vulnerabili. De fapt, face mai, mai vulnerabile, vulnerabilizează tinerele fete mai ales. Evident, familiile trebuie să, să, să, să fie uh, lângă copii, să-i susțină copiii care uh, reușesc să fie răpiți, sunt copii care petrec uh, ore și ore în fața ecranului, în fața calculatorului. Apoi educația cu privire la instrumentele digitale e și importantă și trebuie făcută. Există o discrepanță între, între generații în, în acest uh, sens. Părinții fiind mult mai puțin uh, alfabetizați cu privire la utilizarea unor astfel de mijloace, deci trebuie să, să păr, trebuie ca părinții să fie uh, uh să fie informați și ajutați să înțeleagă aceste medii. Cu cât uh, suntem mai educați sau cu cât un tânăr este mai educat, cu atât uh, el va stăpâni mai bine astfel de, de mijloace. Cu, uh, cu toate acestea există o pondere ridicată de analfabeti digitali în, uh, digitali în Italia și este un aspect care uh, trebuie combătut pentru că aduce după sine o mulțime de excluderi. Deci cultura alfabetizarea digitală, cultura digitală e, e importantă. Oricum, uh, raportul e apreciabil și îl vom uh, susține. Muchas gracias, eh, la señora Mulțumesc, doamna Conosca, are cuvântul. Przewodnicząca, szanowni państwo, przede wszystkim... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, înainte de toate, permiteți-mi să mulțumesc pentru acest raport care, în mod evident, uh, a fost foarte bine cumpănit și este rodul unei cooperări foarte largi între part cu partenerii sociali. Din punctul meu de vedere, este un document foarte bine gândit, foarte bine structurat. Uh, diagnosticul, diagnosticele puse în acest raport sunt foarte corecte, mai ales în ceea ce privește uh, șansele pe care le au femeile în era digitală și în dezvoltarea sectorului uh, informatic. Toate aceste șanse au fost identificate în mod corect, corect la fel cum uh, corect au fost și identificate amenințările în acest uh, sector. Aș avea totuși câteva observații dincolo de complimentele pe care vi le aduc, vă, le, vă mulțumesc și de trimiterea la rapoartele, declarațiile, de, uh, rezoluțiile și așa mai departe uh, pe care se bazează acest raport. În ceea ce privește chestiunile controversate, nu sunt întru totul de acord cu evaluarea riscurilor pe care o faceți. Uh, e vorba de considerentul CES, spre exemplu, Um, au uh, crescut numărul locurilor de muncă precare și prost plătite. Eu acum nu știu de unde mm, provin aceste informații, pentru că în alt raport uh, lucrurile sunt prezentate cu totul și cu totul pe dos. Doamnă raportor, ați vorbit de asemenea despre consecințele negative pentru echilibrul dintre viața privată și viața profesională. Din potrivă văd eu lucrurile. Digitalizarea permită um, lucrul de acasă și deschide astfel ușa pentru uh, noi uh, posibilități de a găsi un echilibru între viața personală și cea profesională. Încă o dată v-aș ruga să ne spuneți care au fost sursele dumneavoastră de informare. Am, uh, PP-ul a înaintat câteva amendamente în ceea ce privește puncte diferite de vedere, să spunem. Spre exemplu, în ceea ce privește subsidiaritatea. În raport se vorbește în multe locuri despre uh, anumite măsuri care vor trebui întreprinse la nivelul statelor membre, dar cred că acest uh, aspect trebuie abordat cu mare grijă. Acum, uh, considerăm că unele elemente ar trebui um, tratate mai pe larg în raport, spre exemplu oportunitățile deschise de era digitală și modalitățile de emancipare suplimentară a femeilor în aceste sectoare. Prezen prezența femeilor în sectorul informatic le va permite să câștige mai mulți bani și să mai reducă din această diferență uriașă de salarizare între femei și bărbați. În ceea ce privește spiritul de întreprindere al femeilor, trebuie spus că această academie online pentru femei, pentru a le spori uh, capacitățile informatice, nu mi se pare nici de cum o idee strălucită. Cred că ar trebui uh, oferite mai multe burse fetelor și uh, sesiuni de formare fetelor și femeilor, dar nu să creăm instituții separate pentru sporirea competențelor informatice ale femeilor. În ceea ce privește spiritul de întreprindere, poate ar trebui menționată și dimensiunea economică. Apar fel și fel de posibilități noi de deschiderea unor noi tipuri de afaceri, spre exemplu. În ceea ce privește violența bazată pe gen, permiteți-mi să citesc din Convenția de la Istanbul, care din păcate nu a fost citată în acest raport. Dar ar fi un argument foarte bun în sprijinul celor afirmate de dumneavoastră. Țin să subliniez um, legăturile dintre violența uh, uh, la adresa femeilor și sexualizarea tinerilor uh, băieți și tinerilor fete. Uh, internetul deschide uh, căi nenumărate pentru prostituție și acele așa numite sponsorizări care nu sunt altceva decât o prostituție mascată sunt din, uh, accesul la această sponsorizare este din ce în ce mai ușoară pentru uh, tinerele fete. Evident, nu putem pune internetul sub cheie, dar ar trebui să nu uităm aceste fenomene și sexualizarea copiilor, care au dus la împânzirea internetului cu fel și fel de site-uri dubioase în care uh, tineri uh, postează, fără să fi fost obligați, fel și fel de fotografii uh, cu nuduri. În fine, în ceea ce privește chestiuni mai de amănunt, sunt mai multe articole și puncte în acest raport importante. Spre exemplu, în ceea ce privește educația, permiteți-mi să uh, subliniez rolul uh, profesorilor. Nu e de ajuns să-i uh, să le educăm pe fete și femei, ci trebuie să educăm și pe profesori. Dacă profesorii nu sunt suficient informați, nici în școli nu se vor întâmpla mari schimbări spectaculoase. În ceea ce privește uh, bugetarea, mă rog, finanțarea chestiunilor legate de gen, salut prezența acestui element în raport și ar trebui de altfel și subliniat. În articolul, la articolul 20 se face o sugestie pentru alocarea de noi fonduri pentru promovarea acelor uh, societăți comerciale care angajează suficient de multe femei dincolo de chestiunile ideologice, eu nu cred că ar fi fezabil din punct de vedere juridic în orice țară. Eu una aș avea foarte mare grijă cu astfel de sugestii, le-aș lua cam cu penseta așa și de fapt m-aș delimita clar de ele. Cam atât uh, aveam de spus, dar încă o dată țin să salut acest raport care este foarte extins atât în ceea ce privește diagnosticul, cât și partea de sugestii. Încă o dată, un raport de mare valoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele grupului S și D îmi revine mie acum o intervenție. Sunt raportor din umbră, nu uh, mă voi lungi foarte mult, lucrurile esențiale deja s-au spus. Vreau să o felicit uh, pe raportoare persoanele care au uh, intervenit uh, ne-au uh, pus în mână instrumentele cu care să ne facem treaba și ne-au atras atenția asupra chestiunilor importante pe care trebuie să le tratăm în raport. Chestiunile la care s-a referit și raportarea în prezentarea inițială. Nu voi insista asupra aspectelor uh, cu care sunt de acord în procent de 100%, vreau doar să mă refer la două chestiuni concrete. Doamna Colosca a vorbit uh, despre problema rețelelor, internetului și uh, a copiilor. Eu vreau să revin la problema violenței de gen. Mulți tineri Conform studiilor, încep uh, să reproducă comportamente pe care le văd și care nu uh, sunt deloc adecvate în ceea ce privește copiii. Fetele sunt uh, tratate ca niște posesiuni, deci vedem și pe internet foarte multe comportamente care se proliferează foarte rapid. Populația absorbă zilnic astfel de informații și astfel de conținut pe internet. Deci trebuie să ne gândim la o strategie, la o campanie pozitivă, la muncă de prevenire. Trebuie să avem în vedere toate aceste mijloace pentru că trebuie să punem uh, capăt odată acestor comportamente în rândul tinerilor, pentru că până la urmă ele duc la violență împotriva femeilor. Acest raport trebuie să fie unul pozitiv care să pună în valoare oportunitățile care ni se oferă și care li se oferă femeilor în era digitală, trebuie să punem accentul pe formare și pe formarea anumitor sectoare care pot profita de acest spațiu ca unul care oferă oportunități de lucru. Femeile din mediul rural, de exemplu, trebuie să aibă acces la internet și la tehnologii, pentru că uh, în ziua de azi nu se garantează accesul la internet în orice uh, statuc și trebuie ca ele să se poată incorpora în uh, câmpul muncii, lucrând la distanță, de exemplu, prin intermediul interiorului sau așa mai departe. Trebuie să profităm de ocazia de a uh, dezvolta aceste chestiuni și trebuie să ne gândim și la elaborarea de programe pentru femeile cu dizabilități. Există astfel de programe la ora actuală în cadrul politicii de coeziune Uh, să are în vedere formarea grupurilor vulnerabile și cred că putem profita um, pentru a dezvolta inițiative de formare a acestor femei pentru a le permite și lor să se um, încadreze în câmpul muncii. Dacă doriți să trageți concluziile, uh, doamna Reinche, vă dau cuvântul pentru uh, o intervenție finală.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 introducem stimulente acordând antreprenoarelor um, susținere din experiența pe care am avut-o cu fondurile structurale, Fondul Social European și uh, Fondul pentru Dezvoltare, uh, se pot uh, furniza instrumente pentru susținere. Fondurile care sunt alocate în mare parte ajung la bărbați, antreprenori, în ciuda faptului că femeile doresc să devină active și au idei extraordinare. Trebuie să ne asigurăm că le susținem mai mult, dar cu siguranță vom avea și o discuție pe marginea articolului 20 la reuniunea raportorilor din umbră. Ehm, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru comentarii și eh, aștept cu mult interes discuțiile pe care eh, le vom avea. Mulțumesc foarte mult. Eh, în final vă aduc la cunoștință și calendarul. Pe 16 decembrie putem prezenta amendamente, votul la comisie va fi pe 17 februarie și în plen vom vota în aprilie 2016. Astfel, încheiem uh, sesiunea din această dimineață, sesiunea uh, comisiei. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare și vom uh, începe reuniunea coordonatorilor, așa că le rog pe coordonatoare să rămână în sală pentru uh, a putea să ne mișcăm cât mai repede.